Felicit! Să-i felicit pe colegii spanioli. Dar așa, tu ești aici. Bine. Pentru câștigarea campionatului mondial, care nu este în sfera noastră de competență, i-au bătut uh, bine pe olandezi. Uh, și Germania a avut rezultate bune, nu cele mai bune, dar totuși destul de bune și peste câțiva ani vor avea o nouă șansă. Astfel, începem astăzi lucrările noastre. Vreau să salut în mod călduros un oaspete care se află astăzi alături de noi, și anume Ministrul pentru Dezvoltare Națională pentru Republica Ungară, domnul Tomaș Feleghi, care este aici uh, alături de noi. Îl salut, bine ați venit, domnule! Va asista la ședința noastră. Pentru că dânsii sunt cei care urmează la președinție. Și astfel ajung la tema următoare, și anume salut aici pe miniștrii care sunt astăzi alături de noi din partea Belgiei, domnul Jean-Claude Marcour și domnul Benoît Serex. Bine ați venit! pentru discuțiile care vor avea loc imediat. Vreau să întreb dacă există dorințe, obiecții cu privire la ordinea de zi. Văd că nu. Atunci putem să trecem la primul punct de pe ordinea noastră de zi. Este vorba despre o discuție cu cei doi miniștri pe care îi salut cu mare căldură și le doresc toate cele bune pentru președinția belgiană a Consiliului. Este o perioadă dificilă să ai președinția într-o perioadă în care o lună dispare pentru că e vacanță. Sunt sigur că vom colabora cu bine. În septembrie și în octombrie vor fi o serie de dosare dificile cu care ne vom ocupa. De aceea vă salut, domnilor, încă o dată cu mare căldură și vă dau cuvântul în oricare ordine doriți. Nu știu cine începe. Dumneavoastră, domnul Marcur. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Este o mare plăcere pentru Benoit Zerex și pentru mine să fim oaspeții dumneavoastră astăzi. Este uh, pentru mine uh, o ocazie deosebită, pentru că uh, pe 14 eh, iulie anul trecut eram încă deputat european, eram împreună cu dumneavoastră la Strasburg. Din păcate, a trebuit să renunț la acest mandat foarte important de europarlamentar, pentru că mi-a fost încredințat eh, șansa de a deveni vicepreședinte al comunității franceze din Valonia și pe lista partidului meu eu am participat la campania europeană anul trecut, deci tocmai de aceea pentru mine este o ocazie deosebită de a fi astăzi în mijlocul dumneavoastră. Uh, Tratatul de la Lisabona, între timp, a intrat în vigoare, avem uh, datoria să uh, îl ducem la îndeplinire și să întreprindem toate eforturile pentru a-l respecta întru totul. În uh, calitate de ministru într-un stat federal, cu atât mai mult uh, mă bucur că vom beneficia de prevederile acestui tratat. Bernard Serex și cu mine suntem uh, doi miniștri din uh, două regiuni, dar care reprezintă pe ansamblu statul federal. În calitatea noastră de miniștri reprezentăm Belgia și nu doar partidul din care provenim. Belgia este o țară mică, dar va trebui să multiplice contactele cu uh, lumea întreagă. Și așa cum uh, Știți, în clipa de față nu avem un guvern federal care să funcționeze, dar uh, ne vom asuma în acest al doilea semestru 2010 toate sarcinile care ne revin uh, pentru ca activitatea președinției belgiene să se desfășoare într-o manieră ideală. În uh, fața comisiei dumneavoastră voi aborda o serie întreagă de probleme care ne preocupă deopotrivă și vă voi sta la dispoziție pentru întrebări. Foarte succint, pentru că presupun că Dumneavoastră cunoașteți deja prioritățile președinției eh, belgiene, dar în câteva minute eh, vă voi eh, puncta la rândul meu câteva idei, rezumându-mă la elementele esențiale. Președinția belgiană a Uniunii Europene va fi marcată de punerea în aplicare a strategiei EU 2020 se spune 2020 sau 2020. În ce privește inițiativa FARE, va fi uh, o politică industrială în uh, epoca mondializării, globalizării și uh, Dați-mi voie, domnule ministru, să vă mulțumesc pentru uh, invitație și să vă uh, ofer un document uh, care uh, are, punctează câteva elemente ale dezvoltării durabile în Uniunea Europeană. Este un document în germană, franceză, o traducere în engleză, de asemenea în flamandă și Sper ca domnul președinte să vă pună la dispoziție acest document pentru a vedea care sunt uh, elementele pe care ne concentrăm noi, politica industrială în epoca globalizării. Pentru mine este un punct de referință în activitatea mea. Noi suntem convinși că economia europeană este și trebuie să fie una industrială, să se bazeze pe o bază industrială puternică, care să respecte însă și o ă, dimensiune durabilă într-o accepțiune largă um, în ce privește inclusiv protecția mediului înconjurător și ă, să respecte de asemenea cerințele sociale. Deci să fie uh, cu o dimensiune integrantă uh, din punct de vedere ecologic și social. Trebuie de asemenea să aibă o puternică dimensiune socială, pentru că industria se bazează pe oameni și transformarea economiei și industriei în cadrul procesului de globalizare nu este posibilă fără acest element. Trebuie să integreze inovația într-un cadru uh, competitiv pe plan global. Principala prioritate a Belgiei este de a fortifica și competitivitatea externă a industriei europene, să construim o politică industrială durabilă, să ținem seama și să sprijinim activitatea IMM-urilor, să ne bazăm pe elemente de inovație și de eficacitate în acest domeniu. În acest context, am convocat pentru zilele următoare, pentru 14 și 15 iulie anul curent o sesiune informală a Consiliului Industrial. Este uh, organizată pe, având în centru două elemente, politica industrială în contextul globalizării și uh, inovația în domeniul industrial. Deci inovația va fi tratată într-o sesiune uh, paralelă cu ministrii cercetării care să analizeze și această dimensiune transversală a inovației. Pe 2 iulie am organizat o conferință a Comitetului Economic și Social European, această temă a inovării. Bazându-ne pe partenerii noștri sociali, pe Consiliul Economic și Social, pe Consiliul Economic al Valoniei, al Capitalei Bruxelles și al Flandrei, am uh, listat principalele cerințe pentru a face față acestei provocări. Ne vom uh, axa pe aspecte de finanțare europeană pentru a stimula inovarea și inclusiv pe domeniile eh, non-tehnologice, dorindu-ne o dezvoltare cantitativă și calitativă. Ne propunem o abordare orizontală a politicii industriale și o abordare sectorială cea sectorială, bazându-ne pe specificitate, pe elementele specific naționale ale statelor membre, dar de asemenea pe dimensiunile internaționale ale marilor întreprinderi, care necesită o abordare europeană. Domnul Jurcan este președinte director general de la Solve Mital și domnul Lakshmi Mital de asemenea au fost invitații noștri. Rolul autorităților publice este unul central. Criza a demonstrat acest lucru. Comisia a publicat o serie întreagă de publicații care abordează direct sau indirect poziția crucială a autorităților publice pentru punerea în aplicare a unei adevărate politici industriale. Mă refer, de exemplu, la comunicarea privind achizițiile publice înainte de comercializare, pe problemele subvențiilor din partea statului, care trebuie să aibă un rol în transformarea economiei. Coordonarea demersurilor la niveluri diferite, un schimb de bune practici sunt esențiale pentru a avea o bună politică industrială și uh, în domeniul inovației. De asemenea, dezvoltarea unei economii ecologice. Este o preocupare. Trebuie să ne facem față provocărilor europene pentru sectorul energetic. Și vom organiza în acest sens în septembrie la SPA o conferință care sperăm să ducă la o normalizare a activității în acest domeniu. Transformarea economiei este în centrul politicii noastre industriale. O echipă de cercetători din mai multe state europene uh, lucrează în clipa de față în acest sens, iar rezultatele vă vor fi făcute cunoscute în cadrul președinției belgiene întreprinderile noastre ne vor furniza mesaje clare în ce privește gestionarea politicii industriale din Europa, accesul IMM-urilor la inovație. Pentru noi este esențial să îi aducem alături pe toți partenerii sociali, toate părțile implicate în uh, schimbările care trebuie să se producă în industria europeană. Vom organiza la Sereng, lângă Liege, la mijlocul lunii noiembrie, o conferință pe această temă. Și pentru a ajunge la final, în această scurtă expunere, vă voi spune că situația IMM-urilor mă preocupă în mod special. Peste 180.000 de întreprinderi din Europa și-au închis porțile în cadrul anului trecut trebuie să uh, încercăm să-i ajutăm în restructurarea activităților. Pentru că de la furnizări până la producătorul final, IMM-urile au avut dificultăți, dar uh, ele în continuare contribuie cu 70% la piața de muncă și la produsul uh, intern brut din Europa. Ca atare, noi trebuie să încercăm să revizuim uh, documentul numit Small Business Act. Comisia în 2008 uh, a elaborat un comunicat uh, pe baza căruia noi vom încerca să ne asociem cu alți parteneri uh, Uh, europeni în demersurile noastre. Iar în legătură cu toate aceste activități pe care le-am invocat, uh, doresc să atrag demersurile și eforturile Parlamentului alături de activitățile pe care ni le propunem. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, Mulțumesc domnule ministru. Îi voi da cuvântul acum și domnului Benoa Cerex și după aceea voi oferi colegilor ocazia să intervină pentru că trebuie să folosim timpul cât mai util. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați. Dar și colegul meu, domnul Marco, doresc să vă mulțumesc pentru că ne-ați invitat astăzi și ne permiteți să avem uh, scurte uh, prezentări în fața dumneavoastră în legătură cu principalele preocupări ale programului președinției belgiene în domeniul cercetării. Pentru a depăși criza și a ne păstra modelul social, Europa trebuie să opteze pentru un nou tip de creștere. Motorul uh, uh, va constitui cunoașterea și inovația din ce în ce mai puțin exploatarea uh, resurselor naturale epuizabile. Din acest punct de vedere, președinția belgiană va încerca să găsească toate uh, elementele de legătură între cercetare, inovare, învățământul superior pentru a uh, valorifica potențialul nostru de cercetare european și pentru a depăși descreșterea economică și creșterea șomajului. Vom acționa fără falsă modestie, într-un spirit pragmatic, într-un spirit cât se poate de ambițios pentru o Europa a cercetării, pentru o mai mare integrare comunitară. Va trebui să folosim noile posibilități pe care tratatul de la Lisabona ni le oferă. Va trebui să aprofundăm uh, convergența, va uh, trebui să punem de acord politicile naționale și regionale de cercetare și cele care sunt desfășurate pe plan european. Aplicarea tratatului de la Lisabona înseamnă și să ținem seama de puterile crescute pe care Parlamentul European le-a dobândit în spiritul respectului mutual, transparenței, cooperării și în spiritul continuității demersurilor făcute de către președinția precedentă. Care sunt marile dosare pe care ni le propunem în timpul președinției noastre? Înainte de toate, strategia 2020. Semestrul următor uh, nu uh, vom uh, avea noi documente legislative în domeniul cercetării. Sub președinția spaniolă, dosarul bonus și GMS și-au încheiat parcursul legislativ dar urmează să pregătim alte dosare majore. Unul în legătură cu noua strategie pentru anul 2010, iar Consiliul European în decembrie 2010 va trebui să se concentreze pe cercetare, dezvoltare și inovare. Va fi o ocazie extraordinară pe care trebuie să o valorificăm, pentru că Consiliul European trebuie să ia toate deciziile în ce privește buna guvernare economică și consolidarea bugetară. Da, este însă la fel de esențial să stabilească priorități și să existe o marșă de mișcare în domenii care sunt domenii de perspectivă, în, creșterea pe termen mediu și lung. Și va fi uh, în esențial să dispunem de un cadru de investiții pentru cercetare, dezvoltare, inovație în sens larg, inclusiv în ce privește inovația pe plan social și ecologic. Dorim să adresăm un mesaj hotărât în uh, favoarea cercetării și inovării dorim și Jean-Claude Marcu a spus acest lucru ca acest uh, mesaj să fie comun venit din partea industriei și cercetării. Nu uh, vom uh, avea doar o reuniune specifică pe probleme de cercetare sau de industrie, ci uh, pe o, o reuniune comună în acest domeniu. Inițial am stabilit pentru octombrie o reuniune care a fost devansată pentru septembrie și este important ca în septembrie 2010 Comisia să își elaboreze planul de cercetare și de inovare. Pentru că în felul acesta vom putea organiza primul schimb de vederi al Consiliului nostru pe probleme de competitivitate pe 12 octombrie și după aceea uh, vom avea concluziile Consiliului pe 26 noiembrie. Deci, fără să anticipăm dezbaterile pe care ni le propunem, aș dori ca mesajul pe care să-l transmitem Consiliului European să uh, fie configurat pe două niveluri. Pe de o parte, un mesaj de natură politică, care ar putea să aibă trei subpuncte, să reafirme importanța uh, mai ales în perioada de crize, de a susține financiar politica de cercetare și de inovare. Cei 3% sunt necesari în continuare și vor avea un efect mobilizator în acest sens, iar în perioada 2006-2008 8, cea mai recentă perioadă de care dispunem uh, de date statistice, am uh, constatat că 18 state membre din 27 au ridicat, au stimulat intensitatea uh, dezvoltării și cercetării. Dar uh, acești 3% uh, trebuie să uh, beneficieze și de o abordare calitativă ca atare să analizăm rezultatele pe baza unor indicatori convingători pentru această investiție. Trebuie să avem o abordare integrată pentru inovație, 2 și 3, să stimulăm politica de cercetare și inovare în statele membre ale Uniunii. Acesta ar fi mesajul politic. Pe de altă parte, ne dorim să uh, ajungem la un acord între miniștri de specialitate pe o serie întreagă de propuneri foarte concrete care sunt incluse în proiectul nostru și pe care dorim să le implementăm. Un al doilea mare dosar al președinției noastre este spațiul european al cercetării. Există o serie întreagă de inițiative pe care președinția belgiană și le propune în acest domeniu și anume o conferință privind mobilitatea cercetătorilor, o conferință privind programarea comună la inițiativa regiunii Valone și o conferință la inițiativa președinției consacrată rolului universităților și centrelor de cercetare în spațiul european al cercetării. Dumneavoastră cunoașteți, eh, desigur, că obiectivul nostru este să eh, încercăm să nu se risipească eforturile statelor membre în domeniul cercetării, eh, pentru că Europa trebuie să facă față unor mari provocări și um, chiar dacă um, ne vom concentra doar pe patru teme mari. În orice caz, președinția belgeană va acorda un rol esențial coordonării condițiilor cadru pentru programul comun. Iar în ce privește acest al șaptelea program cadru, um, noi ne vom uh, prezenta Uh, punctele noastre de vedere, uh, inclusiv la Forumul Strategic pentru Cooperare Științifică și Tehnică Internațională. Vom uh, elabora și un raport de progrese privind spațiul european al cercetării pentru Consiliul din 26 noiembrie anul curent. De asemenea, spre finele lunii noiembrie vom lansa o inițiativă pilot de cooperare cu India privind uh, provocările legate de sursele de apă și uh, vom încerca să beneficiem în felul acesta de toate instrumentele de care Europa dispune. Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, Parlamentul dumneavoastră arată o preocupare privind problemele de simplificare și este cât se poate de îndreptățită. O serie întreagă de ce cetători trebuie să completeze multe dosare, formulare, să elaboreze rapoarte și pentru regiuni, din acest punct de vedere, ar fi indispensabilă o simplificare pentru că um, Altfel, există dificultăți birocratice pentru centrele de cercetare, pentru universități, pentru IMM-uri. În plus, programele trebuie să fie accesibile. Se știe că participarea lumii industriale la cercetare scade și că acest fenomen, într-un fel, se vede și la nivelul universităților. Simplificarea este necesară pentru a putea spori sinergiile între proiectele financiare um, în favoarea cercetării. Doresc să colaborez cu Parlamentul dumneavoastră în acest domeniu, ca și în altele, și acesta este motivul pentru care îl vom invita pe președintele Comisiei ITRE să participe la reuniunile noastre informale în care vom discuta uh, simplificările necesare. În mai, în urma unei comunicări a Comisiei, Consiliul a adoptat un prim set de concluzii care conferă orientări generale pentru simplificarea și punerea în aplicare a programului cadru, Comisia a completat această comunicare cu propuneri concrete pentru cadrul de revizuire trianuală a regulamentului financiar și um, a păstrat ceea ce se numesc niște marje de eroare acceptabile. Președinția belgiană se va strădui să înregistreze progrese sesizabile în domeniul uh, simplificării. Sigur că trebuie să acordăm încredere cercetătorilor și trebuie să existe un bun echilibru între încrederea pe care o manifestăm și controlul utilizării unor bani publici. Trebuie să avem o abordare competentă, ă, să pornim de la costuri, să analizăm cercetările, trebuie să știm, evident, care sunt cercetările pe care ni le dorim din partea cercetătorilor, pentru că întotdeauna rezultatele acestea pot să aibă și o doză de risc sau de incertitudine. Avem o serie întreagă de alte dosare care se vor afla în atenția noastră în perioada președinției belgiene, în uh, noiembrie Eh, ne vom concentra și pe elaborarea unei politici spațiale europene, explorarea eh, spațiului cosmic și eh, vom analiza de asemenea tema dezvoltării durabile într-o manieră transversală pentru că ea se află în planul de uh, Strategie 2020, de asemenea, ne vom concentra pe dezvoltarea dorabilă transversală. Vom analiza o serie întreagă de fațete și mai exista și planul SET, planul strategic pentru îmbunătățirea colaborării între statele membre ale Uniunii Europene și uh, statele care au tehnologie energetică dezvoltată ne va preocupa să aducem îmbunătățiri utilizării uh, energiei, să, să păstrăm biodiversitatea și să stimulăm cercetarea maritimă. Doamnelor și domnilor, eurodeputații critică adesea Um, slăbiciunea pe care o manifestăm în clipa de față în domeniul cercetării în Europa, fragmentarea existentă, dispersarea eforturilor um, în uh, domeniul cercetării, toate aceste elemente uh, trebuie să fie înlăturate și sperăm să facem acest lucru, să începem măcar acest lucru în lunile care încep. Sperăm că europenii să devină mai încrezători și mai mândri de demersurile de cercetare, pentru că noi avem unele din cele mai ample programe de cercetare din lume. Suntem spațiul geopolitic cel mai exigent în ce privește ocrotirea mediului și păstrarea climei. Ne străduim să ne bazăm pe cooperare uh, cu alte state în materie de uh, învățământ superior și de cercetare. Ne bazăm pe diversitatea noastră culturală și lingvistică uh, ca fiind o valoare a patrimoniului nostru cultural. Ă, poate că ar fi nevoie de o mai mare încredere pentru a depăși ă, punctele slabe încă existente. Europa trebuie să dezvolte o nouă cultură a inovației, ă, făcând față schimbărilor și riscurilor. Trebuie să găsim o cale să ieșim din criză. Iar decidenții trebuie să acționeze în acest sens și să convingă opinia publică în general și în mod special generația tânără. În acest domeniu, ca și în alte domenii, sunt convins că împreună vom putea uh, avea o activitate încununată de succes. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru! Sigur că le mulțumesc amândurora. Am 12 uh, persoane înscrise să ia cuvântul, ceea ce înseamnă că dacă fiecare dorește să poată vorbi, trebuie să vă limitați la un minut. Deci vă rog pe toți să vă concentrați intervențiile într-un minut. O să avem uh, cronometru și va fi foarte neplăcut să vă întrerup, pentru că avem astăzi mai mulți oaspeți și dacă nu reușim să ne limităm discursurile, atunci nu vom putea vorbi fiecare. Doamna Van Bremt, care pornește și vă rog să, o rog să dea un exemplu bun. Am să fac tot ce pot, domnule președinte. Un minut e puțin, dar vreau să le mulțumesc celor doi miniștri pentru că sunt alături de noi și vreau să felicit președinția pentru că vă doi miniștri regionali și vreau să vă susțin. În acest timp scurt, aș vrea să vorbesc despre politica industrială. Domnul Marcor a vorbit uh, destul de mult despre aceasta, dar uh, primul ministru Latern a menționat acest lucru în discursul său de la Strasbourg săptămâna trecută și a spus, cred că, cred că abordarea sa era excelentă, nu poți să ai o societate fără o bază industrială puternică. Veți avea întreaga susținere a comisiei noastre, dar întrebarea crucială este ce fel de textură industrială ne dorim? Trebuie să dezbatem acest lucru și am două întrebări rapide cu privire la legătura între baza industrială și mediu. Dorim o infrastructură industrială puternică, dar poate acesta să meargă mână în mână cu o politică climatică puternică? Uh, o puternică uh, politică în domeniul climei este cea mai bună modalitate de a promova o bază industrială puternică. Ce credeți, domnule Marcoș, ce credeți că veți putea face în timpul scurt pe care, l-ați aveți, care aveți președinția? Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, domnule Marcur și domnule uh, Bernard, vă spun bun venit. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine activitatea noastră. Avem nevoie de o bază industrială solidă. Dumneavoastră spuneați că mizați pe competitivitatea externă. Dar uh, nu este uh, nevoie doar de o competitivitate pentru reducerea costurilor, dar trebuie să vedem și ce suntem capabili să creăm nu în acest domeniu, care va fi eficacitatea energetică. Iar, cum a spus domnul Rex, va fi nevoie și de o uh, economie care să nu epuizeze resursele tot mai sărăcite. Există întreprinderi astăzi uh, care um, spun că mai mult de 20% din um, uh, efortul de reducere a emisiilor toxice nu este uh, posibil. Lăsați-ne în pace și această solicitare este teribil de grea. Ei bine, dar dacă vom ridica acest procentaj la 30%, ce se va întâmpla atunci? nu uh, va fi doar de uh, o uh, problemă pentru perioada strict următoare, ci pe o perioadă mai lungă. Doamna Gutierrez acum. Gutierrez, it's your turn. One minute. Me preocupa muchísimo y entro directamente para tener el minuto. Mulțumesc. Mă îngrijorează foarte mult faptul că avem două limbi, aici două limbaje, pe de-o parte unul idealist și unul realist. Mi se pare că uh, lucrurile în ceea ce privește cel de-al șaptea program, cadru de cercetare, nu merg bine. Uh, majoritatea banilor merg la marile companii. Este vorba de un uh, buget de 3,5 miliarde care este dominat de mari companii. Uh, noi trebuie să știm numele persoanelor care se află în consiliile de administrație ale acestor companii, pentru că recent un director executiv a fost numit în pofida propunerii comisiei pentru uh, Consiliul uh, Programului Cadru de Cercetare. E vorba de o persoană venind de la o mare companie și e vorba de proiecte care au uh, uneori sume de 5 miliarde de euro. Mile com- micile companii nici măcar nu pot să se înscrie. E vorba de niște proiecte gigante în care IMM-urile nu au nicio șansă să se implice. Așadar, Uh, programul uh, cadru, cel de-al șaptelea program cadru, așadar uh, aduce beneficii marilor companii, dar acest program ar trebui să fie gestionat de către direcțiile generale de la comisie, cele competente. Ei ar trebui să gestioneze acest program. Aș dori un răspuns. Domnul Jadot. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Marcur, domnule Serex, ați vorbit de transparență despre o legătură cu Parlamentul European. Aș dori să vă adresez o întrebare care uh, nu vă va face plăcere, dar este vorba despre subiectul uh, ITER va fi adoptată fără dezbatere o poziție europeană privind finanțarea ITER. Ce privește competitivitatea, nu am putut ajunge la niciun fel de acord. Vă voi pune două întrebări. Cum doriți uh, să mergeți la Consiliul ITER, să vă întâlniți cu americanii, cu uh, japonezii, uh, spunând că nu vom pune nici măcar un euro pe masă pentru acest program extraordinar pe care care uh, cetățenii îl așteaptă. Pentru că uh, uh, Europa ar trebui să suplimenteze cu 5 miliarde, de fapt, acest proiect. E bine, ce poziție aveți dumneavoastră vis-a-vis -vis de Parlamentul European, vis-a-vis -vis de cetățenii europeni, în contextul în care cheltuielile bugetare nu își pot permite susținerea unui asemenea program? Domnul Weber. Oui. <clears throat> Euh, euh, domnule ministru, domnilor miniștri, am apreciat foarte mult uh, intervențiile dumneavoastră, atenția pe care o veți uh, acorda industriei într-un context în care însă asistăm la o dezindustrializare. Cunoaștem care sunt urmările pe termen mediu și lung, știm și ce ne propunem în strategia pentru anul 2020, dar eh, dezindustrializarea progresează foarte repede. Uh, ce putem face pentru a combate toate formele de dumping în Uniunea Europeană pentru că, și, pe de altă parte, uh, formele de dumping um, care fac din Europa o victimă. Iar în legătură cu problemele ecologice, de asemenea, dumneavoastră spuneați că trebuie să transformăm constrângerile de mediu în oportunități. Dar știm că reuniunea de la, dacă reuniunea de la cum va fi un eșec și dacă ceea ce ne propunem noi uh, nu va avea succes pe plan mondial, ce putem face? Să aplicăm noi unilateral aceste măsuri necesare? Dacă în același timp uh, celelalte state poluante nu vor ține pasul cu noi, uh, nu ar trebui noi, din acest punct de vedere, să stabilim standarde și mai uh, ambițioase pentru a încerca să creăm un echilibru? Lange. Mulțumesc, domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor miniștri. Și eu consider că este excelent că politica industrială se află în centrul președinției dumneavoastră. Două întrebări din partea mea. Politica industrială presupune mai mulți jucători, Uniunea Europeană, diferitele state membre. Cum vă propuneți să reușiți o politică industrială comună, de pildă prin activarea articolului 173, pentru a putea avea succes cu o politică industrială coordonată sau cum anume altfel vă propuneți să aduceți pe aceeași uh, linie statele membre. În al doilea rând, mă bucur că se dorește promovarea inovației, dar cum se face oare ca Consiliul își propune acum să Uh, să taie cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare. Domnul Cancian, mulțumesc. Domnule președinte, este foarte dificil uh, să fii succint într-un singur minut. O singură întrebare din partea mea. Politica industrială, creșterea, nu mă laudă, dar în, din partea mea, dar astăzi problema noastră este șomajul, care devine deja un conflict social. Eu nu știu cum, în uh, timpul acesta scurt pe care îl avem la dispoziție, uh, pot uh, da roade măsurile politice care se demarează. Pentru că trebuie să existe și măsuri pe termen mai lung Uh, dar ne trebuie măsuri care să funcționeze imediat. Mulțumesc. Valiu. Mulțumesc, doamna Cavaliu. Thank you, President, Ministers. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule ministri. Și eu aș dori să notez uh, prioritatea acordată de Belgia problemei simplificării, care urmează să fie discutată uh, Miercuri, cu ocazia unei conferințe organizate de președinția belgeană, unde sunt invitată și eu în calitate de raportor. Împărtășesc și eu, domnilor miniștri, preocuparea dumneavoastră în ceea ce privește propunerea Comisiei în ceea ce privește conceptul de cercetare și eu solicit uh, Comisiei mai multe clarificări aici. Simplificarea este importantă în toate domeniile, dar dacă se dorește crearea unei zone de cercetare eficiente în Europa, simplificarea este foarte importantă. Spuneați că vreți să faceți uz de posibilități acordate de tratatul de la Lisabona pentru crearea acestei uh, zone de cercetare. La ce măsuri vă referiți printr-un program comun? Vreți să folosiți agenții comune, să puteți activa prin intermediul Consiliului European de Cercetare sau care sunt uh, ideile concrete și pragmatice? Pentru că până în momentul de față încă nu ne-ați prezentat uh, Uh, concepte foarte uh, practice în primele zile ale președinției dumneavoastră. Doamna Herzog, vă rog. Thanks, uh, thanks, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministri, ascultându-vă, am fost de acord cu tot ce ați spus, dar dacă citesc concluziile Consiliului, în special al ECOFIN, unde se dorește diminuarea finanțării cu 891 de uh, milioane în ceea ce privește competitivitatea, mă întreb uh, ce putem face pentru a ajuta uh, Consiliul uh, pentru concurență să treacă de această opinie a uh, ECOFIN. Deci Mulțumesc! domnul Mezaros. Și aș dori să-i salut pe cei doi miniștri. Aș avea două întrebări vis-a-vis -vis de cel de-al șaptelea program cadru de cercetare. Avem o primă evaluare care uh, este un bun pas de, un punct de plecare și pentru cel de-al optulea. Mă bucur că am auzit acum câteva puncte unde um, s-au făcut simțite și anumite critici. V-aș întreba dacă considerați că se mai pot îmbunătăți ceva în trecerea la cel de-al optulea program cadru de cercetare, în special în ceea ce privește cercetarea și inovarea și cooptarea și mai mare sau în mai mare măsură a IMM-urilor. Cine puteți spune despre programul ITER, pentru că noi îl considerăm foarte important și iar Europa ar trebui să-și păstreze rolul de lider aici. Ați putea pune la dispoziție fondurile necesare, pentru că nu ar fi ușor. Mulțumesc, spune președintele, domnul Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să le urez mult succes uh, ministrilor belgieni. O întrebare mai întâi adresată domnului Marcur. După președinția spaniolă, care pe bună dreptate a promovat uh, și a subliniat dezvoltarea infrastructurii și în special uh, electrificarea și industria auto. Vă întreb dacă intenționați să continuați acest drum, pentru că ați beneficiat de întregul sprijin al acestei comisii. A doua întrebare, adresată ministrului Serex. Într-adevăr, stabilirea de priorități și o mai bună coordonare pentru uh, cei și dacă nu mă înșel, ați spus presei că ministrii pentru inovare urmează să transmită în decembrie un mesaj foarte clar. Puteți să concretizați la ce anume v-ați referit pentru că aveți sprijinul nostru. Mulțumesc, domnul Tsukalas. Mulțumesc. Și eu aș dori să mulțumesc celor de miniștri pentru prezentările foarte interesante și mă bucur că vorbim astăzi despre cercetare, inovație și tehnologie. Am notat și observațiile făcute și nu trebuie să uităm că există și o problemă legată de încrederea uh, vis-a-vis uh, -vis de strategia UE 2020-2020 uh, și tratatul de la Lisabona. Există state membre care au uh, pus foarte bine în aplicare vechea strategie, dar majoritatea statelor din Uniunea Europeană au probleme masive, atât din punct de vedere calitativ și cantitativ. Aveți uh, propuneri în acest sens? Președintele, mai am două intervenții. Domnul Enciu și doamna Țicău. Domnule Enciu, vă rog. domnule președinte. În primul rând doresc să mulțumesc distinților oaspeți pentru prezentările cu privire la obiectivele președinției belgiene pentru următoarea perioadă în domeniul economic și cercetării. Eu sper ca președinția belgiană să fie cea care să reușească să conducă Uniunea Europeană la revenirea creșterii economice durabile atât de dorită, de mult dorită de noi toți. Doresc să întreb dacă în domeniul cercetării președinția belgiană are în vedere uh, niște strategii oarecum dedicate și pentru statele noi membre care cum bine știm, suferă enorm din cauza lipsei infrastructurii în cercetare. Mulțumesc. Doamna Țicău. Cu premier Mange, La rândul meu, aș dori să mulțumesc celor doi miniștri prezenți și pentru prezentările pe care le-au făcut în legătură cu programul președinției belge și voi trece acum la limba mea maternă. Se referă la Planul European de Redresare Economică. Uh, din păcate, Comisia a venit anul trecut cu o propunere, întâi cu o comunicare privind Planul European de Redresare Economică, ulterior cu un regulament, mult mai puțin ambițios regulamentul față de comunicarea inițială. Comunicarea inițială se referea la eficiența energetică, se referea la cercetare și inovare. Din păcate, nu le-am regăsit în propuneri legislative concrete. Având în vedere că, din păcate, redresarea economică nu s-a realizat așa cum uh, ne-am fi dorit acum uh, câteva luni uh, și este nevoie de un efort susținut și vizionar pentru a asigura dezvoltarea economică a Uniunii Europene și redresarea economică. Ce aveți de gând să faceți pe perioada președinției belgiene? Vă mulțumesc! Danke sehr. Vă mulțumesc, domnilor ministri. Acum aveți ocazia să răspundeți foarte scurt și pregnant acestor multe, multe întrebări. Și vă rog, vă rog să încercați să nu vorbiți foarte mult. Domnul Marcur, mulțumesc. Euh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru interesul pe care îl manifestați pentru industrie. Sigur că eu v-am făcut o prezentare sintetică, dar în cadrul uh, întâlnirilor cu Comisia, um, axa prioritară pe care dorim să o elaborăm împreună cu Comisia um, este uh, bine conturată, pentru că de cinci ani ne străduim să ajungem la un uh, consens uh, între instituțiile Uniunii Europene, iar pentru mine este foarte important să um, avem în vedere că Europa trebuie să-și apere industria. Doamna Van Brent um, a menționat această problemă. Este clar că schimbările climatice constituie o constrângere, dar și o oportunitate trebuie să ținem seama de preocupările întreprinderilor. Nu trebuie să considerăm schimbările climatice ca fiind o piedică în calea dezvoltării industriale, dar noi trebuie să ghidăm eforturile industriei noastre în acest sens și uh, fie că în cadrul reuniunii din această săptămână, fie în cadrul uh, reuniunii privind mutațiile uh, climatice, noi trebuie să ajutăm întreprinderile să facă față provocărilor uh, care vin dinspre mediul înconjurător. În ce privește cotele de emisii, trebuie să vedem cum punem în aplicare sistemul de, inclusiv de privatizare de, de tranzacționarea certificatelor de, mix, de emisii, pentru că uh, trebuie să creăm stimulente pentru ca tehnologiile noastre uh, din acest punct de vedere să își reducă emisiile de bioxid de carbon și uh, să se înscrie pe această cale. Iar în ce privește dumpingul, este evident că trebuie să evaluăm uh, competitivitatea externă a Uniunii Europene și după ce evaluăm această competitivitate externă să vedem cum putem întâlni uh, și îndeplini obiectivele noastre în ce privește stabilirea schimbărilor climatice. Cum putem rămâne competitivi pe o piață um, care se globalizează va trebui să vedem care va fi capacitatea industriei noastre de a oferi produse pentru export și uh, cum vor evolua concurenții noștri. Întreaga acțiune economică trebuie de asemenea să fie creatoare de locuri de muncă. Noi trebuie să apărăm locurile de muncă și să um, nu pierdem timpul din acest punct de vedere. Noi trebuie să găsim stimulente. Sigur că uh, politica economică și socială nu este integrată uh, pe plan comunitar, dar trebuie să uh, elaborăm totuși politici de convergență care să exprime o voință comună. Trebuie să acordăm Consiliului uh, pentru competitivitate un rol mai important, inclusiv în relația cu Ecofinul. Este important pentru industrie, este important pentru cetățenii europeni și pentru asta pledez în calitate de cetățean european și de politician uh, european. Și Uh, vom continua și uh, demersurile pe care președinția spaniolă le-a făcut în primul semestru al acestui an în ce privește vehiculele electrice. Uh, trebuie să continuăm toate eforturile pentru reducerea consumului de energie, pentru a transforma industria din acest punct de vedere, să vedem cum putem stoca sursele de energie care să fie raportul între producția energetică și consumul energetic. Vom continua să lucrăm în acest sens pentru a uh, stimula adaptarea autovehiculelor în acest sens. Consiliul pentru Industrie ne-a rugat ca toate opțiunile din acest punct de vedere să fie analizate. De asemenea, să existe o standardizare în ce privește utilizarea energiei electrice, astfel încât Europa să se poată dezvolta unitar din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult! Sunt dispus să răspund și la alte întrebări, dacă va fi necesar. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Marcur, pentru aceste răspunsuri scurte și uh, la obiect și dau acum cuvântul domnului Serex. Coleg, mulțumesc și eu voi încerca să fiu cât mai succint în răspunsurile mele. În ce privește IMM-urile și cel de-al șaptelea program cadru, este adevărat că participarea întreprinderilor mici și mijlocii este în scădere și obiectivul Uh, simplificării uh, birocratice nu a putut să fie atins. Este necesar de asemenea să reducem uh, volumul consorțiilor. În ce privește ITER-ul, știți, Consiliul ITER Voltaire din 16-17 iunie din China uh, nu a avut rezultate deosebite. La sfârșitul lunii iulie va avea loc o nouă reuniune ITER la Cadaraș. Și înainte de uh, această reuniune va trebui să ne stabilim foarte bine obiectivele europene. Nici un stat membru nu pune uh, sub semnul întrebării uh, proiectul ITER. Există un task force care a fost uh, constituit sub președinția spaniolă care a ajuns la anumite concluzii care au fost confirmate de către Coreper pe 30 iunie și se află acum și le, pe ordinea de zi la punctul A al Consiliului Agriculturii din aceste zile. Rolul nostru va fi să fim garanții apărării poziției europene, Cunoaștem punctul de vedere al Comisiei, sperăm ca și la nivelul Parlamentului să apară o deblocare pentru a se ajunge la formulele de compromis necesare, dar să vedem uh, cum va face Comisia uz de uh, poziția pe care o are pentru finalizarea propunerilor. Alte întrebări legate de necesitatea de a investi mai mult în cercetare și uh, a constrângerilor care vin dinspre reducerile bugetare la care recurg statele. Fără un efort bugetar la toate nivelurile, Uniunea Europeană, statele membre, regiunile nu vor putea să își atingă obiectivele. Pe de altă parte, cred că nu trebuie întotdeauna să uh, cheltuiești mai mult pentru a deveni mai eficace. Trebuie să punem pe picioare niște indicatori calitativi pe care, ă, necesitate pe care eu am menționat-o în intervenția mea. Ne vom întâlni în miercuri la seminarul privind simplificarea. Dorim să lucrăm ă, mai pragmatic, să ne bazăm pe rezultate, dar trebuie să și clarificăm această noțiune de rezultate. În ce privește spațiul european uh, pentru cercetare, trebuie să lucrăm în sensul mobilității cercetărilor, programării comune și cooperării internaționale. Am insistat asupra necesității inovației și mesajului pe care trebuie să-l transmitem noi pentru Consiliul European din decembrie Trebuie să avem, um, să valorificăm programul cadru care a fost uh, elaborat cu ani în urmă și să colaborăm, să elaborăm în comun proiecte, să punem uh, la un loc bugetele naționale, Trebuie să stabilim obiective foarte concrete pe care să le prezentăm Consiliului European, să vedem care sunt prioritățile noastre, de pildă brevetul în materie de finanțare, să de, um, prim, pentru primul parteneriat în domeniul inovației sub forma unui proiect pilot. Și, în final, domnule președinte, uh, Voi spune că a fost organizată o reuniune în Spania, sub președinție spaniolă, care a permis să punem în valoare uh, necesitatea uh, unor sinergii în domeniul cercetării, inclusiv în colaborarea regională, iar strategia 2020 își propune ca și autoritățile locale să stimuleze această strategie și să implementeze această strategie conform principiilor subsidiarității la nivelul uh, guvernanței multinivel. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc la rândul meu uh, celor doi miniștri. A fost o sesiune de întrebări și răspunsuri foarte scurtă și foarte clară pe de altă parte. Avem astăzi foarte mulți invitați, de aceea a trebuit să menținem acest ritm foarte alert. Sunt convins că vom colabora foarte bine în săptămânile și lunile următoare. A fost un început promițător și ne doresc um, nouă tuturor succes. Vom continua discuția noastră cu următorul ministru.

Ja, meine Damen und Herren, wir... Ähm... Stimate doamne și stimați domni, trecem direct la punctul următor, la punctul 5. Îl salut pe Paul Magnet, ministru pentru climă și politică energetică. Responsabil, de asemenea, de protecția consumatorilor este reprezentantul președinției în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene. Avem ocazia acum, în primul rând, să uh, ascultăm ceea ce ne va spune domnul Maniet și apoi vom avea ocazia să uh, aprofundăm discuția cu întrebări și observații. Nu vreau să mai lungesc vorba. Domnule, aveți cuvântul. Bonjour. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor europarlamentari, vă mulțumesc pentru invitație la această dezbatere pe marginea unei prezentări pe care președinția belgiană o face în domeniul energetic. Uh, este un domeniu important pentru mine, iar eu îmi doresc foarte mult o strânsă colaborare cu Parlamentul European. Noi am început această colaborare uh, cu mult timp în urmă, am avut reuniuni cu grupurile politice la finele lunii iunie în pregătirea accesului nostru la președinție. Uh, și uh, am avut ocazia de asemenea să particip la o ședință plenară săptămâna trecută la Strasburg în legătură cu exploatările petroliere din uh, regiunile maritime și uh, sper că acest dialog să se mențină uh, într-un ritm la fel de strâns așa cum a demarat. Noi știm foarte bine că regulile noi ale tratatului de la Lisabona uh, sporesc rolul Parlamentului European și pentru mine uh, este un motiv suplimentar să avem o bună colaborare cu Parlamentul. Uh, de altfel, în ce privește regulamentul privind uh, gazul natural, de asemenea, colaborat foarte bine. Noi am început să pregătim această pre activitate în timp perioada președinției împreună cu colegii noștri spanioli și cu cei maghiari în legătură cu subiecte care au făcut obiectul activității Parlamentului European. Subiecte legate de protecția consumatorului în sectorul politicii energetice. Înainte de a mă referi la câteva elemente uh, individuale ale activității noastre în această președinție, dați-mi voie să fac două reflexii preliminare. Este important să înțelegem bine momentul în care ne aflăm în cadrul istor istoriei politice europene în sectorul energetic. Noi suntem la 10 ani de la momentul debutului liberalizării sectorului energetic. Vă amintiți poate că ni s-au făcut mari promisiuni în legătură cu uh, noi tehnologii mai ecologice în acest domeniu, prestarea de servicii de mai bună calitate pentru consumatori. Uh, dar au fost uh, foarte multe uh, promisiuni frumoase. Fără să doresc să intru în polemici, vreau să spun că toate aceste frumoase ă, promisiuni încă nu s-au realizat. Nivelul de uh, concentrare al pieței este în continuare foarte ridicat. Există 10 state membre care sunt cei mai mari furnizori, practic 90% din ceea ce se uh, oferă pe piață în domeniul gazelor naturale provine din aceste 10 state. Um, conform studiului uh, profesorului Monti privind piața interioară, trebuie să recunoaștem că suntem încă departe de a constitui o adevărată piață integrată în acest domeniu. Cred că este momentul potrivit pentru a analiza unde ne aflăm acum, în momentul în care trebuie să transpunem un nou pachet energetic. Dosarul avansează, dar să vedem care este starea de fapt a pieței în sectorul energetic. Iar, de asemenea, cred că trebuie să spunem că în materie de uh, energie, Europa în decembrie 2008 a adoptat pachetul energetic și și-a asumat în felul acesta un rol de pionierat în uh, avea o politică de-a dreptul vizionară. Ironia este că în uh, momentul în care europenii au adoptat acest pachet care își propune să reducă consumul de energie, să se axeze pe surse de energie regenerabilă, administrația american, exact în acest moment s-a lansat într-un proiect uh, de-a dreptul aventuros de a fora în Alaska pentru rezerve de petrol um, submarine. E bine, noi deocamdată avem foarte multe promisiuni uh, în ce privește uh, sectorul energetic, și ar trebui să le uh, îndeplinim indiferent care ar fi piedicile pe care trebuie să le depășim. Deci, într-un fel, există o dublă filozofie. Trebuie să vedem uh, care este situația de fapt, să corectăm lucrurile, să ne păstrăm ambițiile noastre vis-a-vis -vis de viitorul planetei, pe de altă parte. Asta presupune să analizăm situația consumatorului european am citit cu mult interes uh, un document al Parlamentului uh, dumneavoastră din anul 2008 în ce privește pachetul pentru energie și climă și uh, trebuie să constat că încă multe trebuie să fie realizăm. În perioada 2005-2007, prețul gazelor naturale pentru uh, gospodării a crescut uh, cu 18% conform unei statistici Eurostat din 2007. Dar noi ne dorim, de fapt, să uh, venim în întâmpinarea consumatorului. Trebuie să consolidăm uh, politicile de informare ale consumatorului, să coordonăm activitatea mediatorilor naționali uh, care trebuie să informeze în legătură cu uh, oferta furnizărilor de energie pentru consumatori, trebuie să avem o atitudine constructivă în relația cu toți omologii noștri pe plan național. În toamnă, Comisia va publica o propunere de directivă intitulată Wholesale Market Trading um, pentru a informa pe consumatori. Trebuie să acordăm o atenție deosebită pentru consumatorii pe care noi îi considerăm a fi vulnerabili. Există o rezoluție a Parlamentului European din 11 iunie 2008 privind precaritatea energetică. Între 50 și 125 de milioane de europeni suferă astăzi de ceea ce noi numim uh, precaritate energetică. Și Că atare ă, ei nu au posibilitatea să își onoreze în totalitate factura ă, pentru sursele de energie folosite. Este o problemă pe care noi trebuie să o abordăm în acest uh, an 2010 al luptei europene împotriva sărăciei. Trebuie să ne gândim că avem uh, peste 21 de milioane de șomeri care sunt într-o situație precară. În calitate de ministru național pe probleme energetice, această problemă, trebuie să vă spun că la mine acasă a suscitat dezbateri deosebit de intense. Va trebui să avem o primă discuție în septembrie la Consiliul Informal și după aceea în decembrie la um, uh, Consiliul uh, Formal să elaborăm un uh, sistem de evaluare a măsurilor care au fost aplicate de către statele membre și uh, pentru un schimb de bune practici între statele membre. Trebuie să analizăm și problema eficacității energetice. Pentru că în clipa de față uh, Există, cum spuneam, există cetățeni care au dificultăți să-și plătească factura la gaze sau la energie electrică, care trăiesc de asemenea în clădiri care nu au fost uh, modernizate și nu sunt izolate, nu au fost reabilitate termic, care au, din acest punct de vedere, dificultăți. Eficacitatea energetică este într-un fel regina tuturor politicilor în favoarea consumatorului. Noi trebuie să ne asumăm responsabilități pentru că din acest domeniu vin și responsabilitățile vis-a-vis -vis de încălzirea uh, globală. Noi trebuie să Eh, ne eh, preocupăm de eh, starea clădirilor, fie că este, sunt clădiri în proprietate privată, fie că sunt clădiri publice, pentru a crea din acest punct de vedere o mai mare eficiență energetică. Să ne gândim de asemenea la numărul mare al volumului mare de emisii toxice care provin de la autovehicule, Amintiți-vă de dezbaterea care a avut loc pe această temă, a fost o dezbatere dificilă, deci totuși s-au făcut progrese, ceea ce poate să ne încurajeze, pentru că automobiliștii europeni astăzi consumă mai puțină energie prin uh, adaptarea uh, industriei automobilistice. Dumneavoastră veți avea uh, posibilitatea să adoptați primele patru acte uh, delegate din uh, întreaga istorie europeană. Sunt acte care provin din tratatul de la Lisabona și dacă Parlamentul și uh, Consiliul vor accepta propunerile Comisiei încă înainte de uh, finalizarea președinției belgiene, atunci cele patru acte delegate vor fi adoptate și va fi o premieră pe care noi vom putea să o salutăm. Sperăm ca lucrurile să funcționeze bine din acest punct de vedere. Consiliul așteaptă și primele elemente de evaluare în privind planul de acțiune privind eficacitatea energetică. Va avea loc uh, în septembrie pe 6 și 7, spuneam, o reuniune informală în ce privește eficacitatea energetică. Câteva cuvinte în final privind investițiile, pentru că am avut dezbateri excelente în cadrul președinției spaniole în acest domeniu. Sunt necesare uh, investiții uriașe în eficacitatea energetică, în transport, în modernizarea rețelei de apă, în modernizarea capacităților de producție. Trebuie să existe, evident, și legături cu alte regiuni din lume care continuă să exporte resurse fosile energetice. Deci uh, sunt investiții uh, colosale necesare pentru anii următori. Sunt sume imense necesare pentru uh, dezvoltarea cercetării în acest domeniu. În cadrul programului energetic, relansării energetice, uh, noi am uh, vom avea 4 miliarde de euro de investiții uh, prevăzute și știm că uh, această sumă nu a fost depășită. Comisia propune un regulament uh, care să reorienteze sumele care nu au fost încă accesate în direcția unui fond structural peren care să stimuleze mai ales proiectele energetice și de descentralizare. Um, Parlamentul uh, are o raportoare, doamna Bremt, și uh, noi sperăm ca acest dosar să avanseze în bune condiții, va declanșa o dezbatere eh, politică, dar la reuniunea din 6 și 7 septembrie sperăm să cunoaștem eh, aceste aspecte financiare mai în amănunt. Este un proiect foarte bun pentru că este elementul de legătură într-un uh, volum mai larg de proiecte energetice. Dacă ne dorim ca uh, să, particip, să profite în principal consumatorului, atunci trebuie să îi furnizăm și informațiile necesare în legătură cu ofertele cele mai eficiente din punct de vedere energetic. Și din acest punct de vedere trebuie să accelerăm investițiile noastre în acest domeniu, astfel încât și consumul energetic al uh, fiecărei familii să poată să scadă domnul Filip Meistat, ca și domnul eh, Mario Monti, eh, au colaborat în elaborarea unui raport eh, pe care urmează să îl prezinte Consiliului Informal. În ce privește utilizarea surselor regenerabile de energie, energia eoliană, construcțiile care au loc în Marea Nordului în, în acest domeniu, noi am semnat un acord pentru a elabora o, rețe, o rețea comună pentru uh, utilizarea acestor surse de energie, vor fi uh, parcuri uh, eoliene din acest punct de vedere și vom supune proiectul uh, comisiei. Vom discuta în decembrie uh, un acord de cooperare între 3, uh, 10 state care uh, își asumă un rol uh, important în acest domeniu. Sperăm ca în următoarele șase luni să avem dezbateri și în ce privește viziunea noastră într-o perspectivă mai largă. Sigur că um, există proiectele pentru 2020 și noi sperăm să materializăm fără întârziere obiectivele stabilite în cadrul acestor pachete strategice. Există dezbateri uh, bogate deja în ce privește planul de acțiune. Ele au debutat sub președinția spaniolă. Noi le vom continua. Vom colabora cu Comisia și cu Parlamentul în dezbaterea privind adevărata politică pe termen lung până în anul 2050 pentru că până atunci va trebui să se realizeze politica uh, energetică pe termen lung a Europei, să elaborăm o foaie de parcurs până în anul 2050, inclusiv în ce privește piața internă, relațiile externe, investițiile în infrastructură, reglementările care vor fi necesare în acest domeniu. Va fi o dezbatere foarte importantă și noi încurajăm Comisia să se implice în această dezbatere cu maximă exigență. Pentru că în 2050, conform unor uh, opinii avizate, Europa uh, va putea să renunțe în proporție de 80% la utilizarea resurselor fosile de energie. Sper, domnule președinte, că nu vi s-a părut prea lungă intervenția mea în legătură cu obiectivele noastre prioritare. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru această prezentare. Avem acum o jumătate de oră pentru discuții, 10-11 intervenții, așadar, încă o dată, repet rugămintea mea, să încercăm cu toții să ne limităm la un minut. Doamna Hall are acum cuvântul. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc președinției belgiene. M-am bucurat foarte mult să aud ceea ce ați spus despre uh, combaterea sărăciei și despre eficiența uh, energetică. Am citit planurile președinției și am fost puțin alarmată că nu se menționau aceste elemente. Deci m-am bucurat foarte mult să le aud menționate de dumneavoastră, că planificați să discutați în Consiliu pe 6 și 7 septembrie eficiența energetică. Mă întrebam ce propuneți anume din punctul de vedere al președinției belgiene înainte să se lanseze planul de acțiune privind eficiența energetică de către Comisie. Credeți că acum este momentul să se întărească uh, determinarea statelor membre pentru a merge în direcția eficienței energetice? vă gândiți la posibilitatea de a introduce niște obiective obligatorii în ceea ce privește eficiența, energe- eficiența energetică la nivel european sau la nivelul statelor membre în reformarea uh, directivei privind uh, serviciile legate de energie. În ceea ce privește acest plan al dumneavoastră, m-am bucurat că l ați menționat, dar mă, mă tem că finanțarea pentru planul SET uh, nu este una foarte bună. Există o lacună acolo și banii uh, care se găsesc, uh, care sunt încă uh, la dispoziție din, pentru planul de redresare economică, de exemplu, mă întreb de unde vedeți a veni finanțarea pentru uh, acest uh, plan, pentru că el uh, va crea locuri de muncă ecologice pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule Maniet. Ne-ați spus multe lucruri interesante. Mă voi referi la două puncte. Ați vorbit despre protecția consumatorului ca fiind cea mai bună uh, modalitate de a proteja este de a evita monopolul pe piață în sectoarele care îl interesează. Și spuneți că producătorii de electricitate, mai ales cei care se bazează pe energia nucleară, sunt însă factori de concentrare de monopol. Și uh, ce, uh, în felul acesta uh, ei își mențin o poziție dominantă pe piață pe o perioadă cât mai lungă. Ce faceți pentru a încerca să contracarați o asemenea tendință? În al doilea rând, vorbiți despre trecerea la un mix energetic uh, pentru a renunța uh, până în 2050 uh, la mare parte din utilizarea resurselor fosile. Mai puțin, deci să reducem cu 20% sau cu 30% emisiile de bioxid de carbon. Cum vă situați dumneavoastră în această dezbatere? Doamna Van Vrent. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură eh, foarte mult tot ce am auzit. Aș dori să pun o întrebare referitoare la planul de redresare economică. Va fi dificil să convingem Consiliul dar mai este încă un element care mă îngrijorează. Belgia este ambițioasă în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice, dorește ca Europa să joace un rol de lider la nivel mondial, dar acest lucru ar însemna că trebuie să fim, de asemenea, consecvenți în politicile noastre interne și trebuie să privim uh, mixul energetic real. În ceea ce mă privește, cărbunele nu ar trebui să se mai afle în acest mix energetic pe viitor. Și nu s-a dezbătut suficient acest lucru la comisie. Cred că e o nebunie să acorzi ajutoare de stat în valoare până în anul 2023. Ar fi vorba de 3,2 miliarde de subvenții pentru cărbune, ceea ce e o nebunie. Acum doar câteva secunde, vă rog, domnule președinte. Știm că e o nebunie, dar ce va spune Consiliul? Și care va fi punctul de vedere al președinției belgiene? Care va fi punctul de vedere al, comisii, al uh, Consiliului? Puteți să opriți subvențiile pentru cărbune și să utilizați acești uh, bani pentru a susține energiile regenerabile? Domnul Jadot. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez foarte mult viziunea dumneavoastră privind viitorul energetic al Europei, propunerea pe care mi-o pun, cum o puteți adapta la realitatea europeană de astăzi. Pentru că uh, trebuie să stimulăm uh, recurgerea la resurse regenerabile, dar uh, Statele Unite și China investesc masiv inclusiv uh, în uh, energia tradițională. În clipa de față nu putem întrezări rezultatele concrete. Încă se investesc 3 miliarde pentru utilizarea lignitului în Europa, de pildă. Deci, dacă stabilim uh, obiectivul de reducere a bioxidului de carbon cu mai puțin de 20%, um, ne uh, raportăm la potențialul existent. trebuie să avem o directivă care să uh, stimuleze orientarea spre uh, izolarea termică a clădirilor, spre alte modalități de a reduce pierderile de energie. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu vreau să repet ce au uh, spus colegii mei, uh, vreau să vă întreb dacă sunteți gata să utilizați revizuirea la mijloc de termen a perspectivei financiare din 2010 pentru a aloca mai mulți bani pentru eficiența energetică a clădirilor. Regulamentul s-a schimbat în 2009, deci unele state membre nu și-au prevăzut în programele operaționale eficiența energetică a clădirilor și vă întreb dacă aveți în vedere utilizarea revizuirii la mijloc de termen a perspectivei financiare pentru a aloca mai mulți bani pentru eficiența energetică a clădirilor. Și al doilea element pe care aș dori, de fapt e o rugăminte, v-ați referit la patru acte delegate ce vor fi adoptate uh, pe perioada președinției uh, belgiene. Vreau să vă atrag atenția că în ceea ce privește actele delegate în domeniul etichetării produselor uh, uh electromenajere, Uh, anul trecut am avut un vot uh, din păcate parlamentul nu a fost de acord cu poziția comisiei și de aceea vă rugăm ca adoptarea acestor acte delegate să se facă în mod transparent cu implicarea parlamentului din momentul elaborării acestor acte. mulțumesc. Mulțumesc, Ivo Belet. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă doresc mult succes. Ați menționat deja drama ecologică din Golful Mexic. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a sugerat înființarea unui laborator care să examineze uh, toate uh, inițiativele de exploatare a petrolului în apele uh, europene și se vorbește despre un moratorium și este un uh, grup de experți la nivel înalt care va discuta acest lucru. Cum va funcționa acest moratorium? Când uh, va fi uh, el aplicat? Pe ce perioadă în ceea ce privește exploatarea petrolului? Și s-a discutat deja cu companiile petroliere, deci cum vor funcționa lucrurile în, în practică și când? Doamna Cavaio. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să îi mulțumesc domnului ministru pentru acest program detaliat pe care ne-a prezentat. Aș dori, de asemenea, să subliniez faptul că politica energetică pe termen lung este legată, strâns legată, de lupta împotriva schimbărilor climatice. Una dintre sarcinile dumneavoastră cele mai grele vor fi negocierile internaționale în ceea ce privește schimbările climatice. Uh, un acord este crucial pentru mediu, dar de asemenea este foarte important pentru competitivitatea industriei europene, mai ales uh, cea care folosește foarte multă energie și care este amenințată de scurgerile de carbon. Întrebarea mea este, care sunt planurile pentru această uh, industrie, partea industriei care folosește multă energie, dacă nu dorim un acord, atunci ce, ce vom face? Ar trebui să uh, începem imediat uh, activitatea în ceea ce privește pro industria producătoare de energie și consumare, consumatoare de energie, care sunt planurile uh, față de ceea ce fac China și Japonia acum, care își pregătesc uh, politica industrială și uh, investesc foarte mult în tehnologii noi, inovatoare. Mulțumesc, domnul Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, punctul central pentru producția energetică în Uniunea Europeană sunt rețelele. Ați vorbit, ați menționat pe scurt acest lucru, ați vorbit despre parcurile eoliene offshore și energiile regenerabile. Pentru acestea avem nevoie de rețele moderne. Întrebarea este cum doriți să uh, abordați transformarea și modernizarea strategică a acestor uh, uh, rețele, care sunt pașii și cum veți mobiliza capitalul necesar pentru aceasta. Domnul Gârc are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, vă mulțumesc pentru prezentare uh, și a fost una foarte uh, profundă, cu toate că ați vorbit foarte puțin timp. Uh, vă mulțumesc că ne-ați spus că președinția belgiană lucrează în trio cu președinția spaniolă și cu președinția ungară care va urma. Acest lucru este de mare însemnătate pentru că conflictele energetice nu respectă uh, președinția Consiliului. Știm uh, care sunt uh, problemele care apar an de an în aprovizionarea cu gaze naturale, s-ar putea ca problema următoare să apară deja în următoarea jumătate de an, în timpul uh, președinției uh, maghiare, dar acum trebuie să ne pregătim deja. Întrebarea mea. Se vorbește tot mai mult despre fuziunea dintre Naftogaz și Gazprom. Și domnul Mailer a spus că este o chestiune de importanță istorică ce își dorește președinția belgiană, ce va face președinția uh, belgiană, cum ar trebui să acționăm, să ne implicăm în aceste negocieri din moment ce uh, Uniunea Europeană a fost invitată la aceste, la aceste discuții. Domnul Carenț. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, ați spus multe cuvinte frumoase eu mă gândesc la raportul domnului Monti uh, către comisarul Barroso, care, în care subliniază nevoia de a se ne concentra asupra pieței unice și de a reintroduce conceptul de competiție, concurență. Dumneavoastră ați spus că avem nevoie de o concurență eficace în, uh, pe piața de comercializare a energiei. Vor, mă gândesc că vorbiți și de electricitate și de gaze naturale. Întrebarea mea este cum vă propuneți să realizați acest lucru. Care este rolul președinției dumneavoastră? Vă veți focaliza asupra legislației, asupra interconectorilor, asupra controlului uh, agențiilor de piață, astfel încât aceștia să respecte legislația actualmente în vigoare. Uh, cuvintele sunt foarte frumoase, avem nevoie de o concurență eficace pe piețele de vânzare de energie angro. Întrebarea mea este cum? Domnul Odi. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru, pentru acest dinamism și încrederea pe care ne-o conferiți în ce privește preocupările președinției belgiene. Uniunea Europeană oferă uh, imaginea uh, unei incapacități de a administra anumite proiecte mari, cum ar fi proiectul Galileo, de pildă. Care este poziția dumneavoastră uh, din punct de vedere al investițiilor în energie, proiectul Desertec? Credeți că există voința, capacitatea europeană să uh, putem depăși uh, dificultățile actuale și să realizăm asemenea mari proiecte. Iar dacă în domeniul energetic există 27 de administratori naționali, cum putem avea o piață comună în sectorul energetic dacă nu va exista o coordonare, o reglementare pe plan european a acestui sector? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru Manet. Acum aveți ocazia să răspundeți la toate aceste întrebări, foarte multe, foarte diverse, uh, în măsura în care puteți, pentru că în următoarele săptămâni și luni vom avea ocazia să discutăm de mai multe ori. Astăzi să oferiți un prim răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc doamnelor și domnilor parlamentari pentru un numărul mare de uh, întrebări pe care mi le-ați adresat și la care voi încerca să răspund cu maximă precizie. Bineînțeles că trebuie să ne axăm pe viziunea noastră și pe proiectele concrete. Dacă nu facem asta, um, pierdem din vedere principalele noastre obiective. Știm care este viziunea în domeniul, în dosarul energetic. Trebuie să ne concentrăm pe obiectivele noastre până în anul 2050. Sigur că uh, vom colabora strâns cu Comisia pentru a cunoaște toate uh, proiectele în acest domeniu. Fiecare din aceste dosare trebuie să se insereze într-un dosar global pe care trebuie să-l avem privind uh, politicile europene. De asemenea, trebuie să vedem care trebuie să fie pachetul pe probleme de infrastructură, proiectul de reglementare și de uh, reorientare a unor uh, fonduri prevăzute inițial pentru programul de relansare trebuie să se afle în uh, atenția noastră. Trebuie să știm care va fi bugetul de care vom dispune. Vor fi 14 milioane, va fi mai mult. Deci, uh, în dezbaterile privind perspectiva bugetară va trebui să vedem cum ne putem alimenta proiectele. Iar uh, politica energetică, evident că trebuie să fie cum spuneam, este regina uh, proiectelor noastre, trebuie să dispună de un buget echilibrat. Sigur, uh, Comisia trebuie să vină mereu cu evaluări ale pașilor făcuți. Ce a funcționat bine? Ce nu funcționează încă? Dar uh, aceste analize trebuie să fie făcute fără întârziere, pentru că până în septembrie trebuie să avem norme, trebuie să știm care sunt normele necesare. Am uh, vorbit despre actele delegate, uh, despre alte proiecte uh, în favoarea utilizatorilor de energie. Este nevoie de alte fonduri pentru sectorul de cercetare energetic. Um, trebuie să existe aici um, acele miliarde prevăzute pentru uh, stimularea cercetării. Sigur, în calitate de politicieni ne aflăm tot timpul în fața unor opțiuni dar trebuie să optăm pentru ceea ce este esențial pentru viitorul Europei și o prioritate o constituie domeniul cercetării. În întreaga discuție privind perspectivele bugetare trebuie să apărăm aceste cauze. Trebuie să avem obiective bazate pe indicatori și trebuie să ne uh, alegem metodologia în funcție de ele. atât în sectorul energetic, cât și în cel industrial în general, trebuie să putem face asemenea uh, verificări, evaluări. Trebuie să evaluăm primul plan de acțiune privind eficacitatea energetică, care va fi un act major pentru Uniunea Europeană. Și cred că putem organiza și un Consiliu European extraordinar. Anul viitor, pe 4 februarie, intenționăm să organizăm un asemenea Consiliu, iar președinția belgiană își propune să elaboreze viziunea pe termen lung în acest sens. În ce privește concurența, monopolul, diversificarea vectorilor energetici, și aceasta este o problemă fundamentală, eu răspund la întrebările dumneavoastră pentru că sunt dator să o fac, dar președinția belgiană nu uh, își propune un uh, dosar legislativ pentru acest tip de probleme. Sigur că dacă vrem să avem o activitate uh, rodnică, trebuie să optăm pentru maximum 10 priorități pe care să ne concentrăm, iar precaritatea energetică uh, și uh, situația consumatorului uh, din acest punct de vedere mi se pare că este o asemenea prioritate. Poate că într-o zi vom avea un al patrulea pachet energetic, pentru că directivele de până acum ni se vor părea a fi insuficiente și sigur că va trebui să punem pe picioare și un mecanism de reglementare între acțiunile statelor naționale. Evident că dacă marile uh, grupuri uh, care acționează pe piață sunt europene, atunci coordonarea se va putea face pe plan european pentru a garanta o funcționare cât mai transparentă a pieței în anii următori. În ce privește rețelele? Noi vorbim despre rețele în pachetul privind infrastructura, în planul de redresare economică, în cadrul unor inițiative regionale, interguvernamentale sau interindustriale, cum sunt și rețelele din uh, Marea Nordului, interconectarea între infrastructurile noastre naționale și regiunile vecine pot garanta securitatea aprovizionării noastre energetice, bazându-ne pe vectori cât, vector cât mai diversificați. Au fost și câteva întrebări strict naționale privind uh, utilizarea energiei nucleare sau alte probleme. Uh, problemele de foraj sunt legate cu, de problemele climatice, ecologice. Președinția belgiană, din acest punct de vedere, va fi foarte activă. Vom avea consultări cu industria din acest uh, domeniu. De altfel a avut deja loc o reuniune uh, pe 31 mai, pe 18 iunie, săptămâna trecută și Comisia a elaborat un adevărat pachet de uh, idei în acest domeniu. Pe de o parte, privind regulile de exploatare a surselor energetice în acest domeniu, pe de altă parte, de punere pe picioare a unor mecanisme de funcționare și l-am auzit pe comisar uh, propunând și un moratoriu privind uh, acordarea de licențe pentru exploatările uh, petroliere submarine Sigur că uh, eu împreună cu comisarul voi continua să mă preocup de acest domeniu. Câteva cuvinte în final în legătură cu obiectivele climatice. Sigur că uh, aceste preocupări sunt legate de uh, politica energetică, S-au pus două întrebări. Să trecem de la o reducere um, de 20% la un obiectiv de 30%. Președinția spaniolă a fost deosebit de activă în acest domeniu, chiar dacă poate reuniunea de la Copenhaga nu a, a uh, avut rezultate spectaculoase. Um, trebuie să vedem uh, ne propunem să trecem la ridicarea procentajului la 30% unilateral pentru a crea din acest punct de vedere un model pentru a-i atrage și pe ceilalți după noi. Nu știm cum vor reacționa Statele Unite, China, India, dar cred că, uh, sigur, um, nu vom avea uh, un consens pentru uh, majorarea acestui obiectiv de la 20 la 30%. Eh, la Cancun se vor lua decizii concrete în legătură cu eh, obiectivele de la Copenhaga. Noi va trebui să avem o poziție clară, să activăm un mecanism de ajustare la granițe eh, sau riscăm să plasăm și industria noastră pe o poziție dificilă. Noi trebuie să vedem cum va răspunde actualul comisar la această problemă. Noi nu cred că vom fascina lumea întreagă printr-un obiectiv ambițios de a reduce cu 30% emisiile de bioxid de carbon. Eforturile suplimentare pe care industria ar trebui să le facă uh, nu știm dacă vor avea uh, rolul de first mover pe care ni l-am dori. Există din acest punct de vedere multe elemente de pus în cumpănă este uh, util, este necesar, este fezabil pentru Europa sau nu. Sigur, noi avem uh, obiective foarte ambițioase în domeniul uh, păstrării mediului înconjurător. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezentarea dumneavoastră, pentru răspunsuri. Vom încheia astăzi acest punct. Deci finalizăm discuțiile pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Cu siguranță că în uh, lunile următoare vom mai avea ocazia să discutăm cu dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată. Darf Sie alle, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, aufrufen. Dragi colegi, Vă invit să trecem la Vreau să trecem la ordin, următorul punct pe ordinea de zi. Trebuie să trecem rapid. Doamna Van Prem, vă rog să mergeți la loc, pentru că dacă nu, începem fără dumneavoastră. Avem nevoie de fiecare minut azi. Doamna Van Brent se ocupă de punctul 6. Este vorba de Planul de redresare economică despre care am mai discutat, există noutăți? V-aș fi recunoscător dacă ne-ați prezenta aceste noutăți. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fiu succintă. M-am bucurat că domnul Maniet a confirmat încă o dată opinia dânsului și anume că aceasta este o propunere foarte importantă pentru că ea aduce elemente inovatoare în ceea ce privește modul în care utilizăm noi resursele pentru a investi în eficiența energetică și în energiile regenerabile. Primul lucru pe care vreau să-l spun, da, este o propunere foarte importantă pentru că pentru prima dată se combină mai mulți factori diferiți. Fonduri necheltuite, neutilizate, care în mod normal ar uh, merge înapoi către bugetele naționale, 115, 114, 115 milioane, pot să fie, acești bani pot să fie acum folosiți. Putem să creăm un nou instrument financiar ca să fie utilizat la nivel local și regional în statele membre și care să genereze investiții la aceste niveluri. Acest lucru duce la crearea de locuri de muncă, e benefic pentru obiectivele noastre climatice și, mai mult decât atât, are potențialul de a crea de locuri de muncă la nivel local, care nu vor fi apoi delocalizate. În al treilea rând, acest instrument poate să aibă un efect de generare de fonduri suplimentare. Ce este important este că printre altele, prin Banca Europeană de Investiții, trebuie să ne asigurăm că banii europeni pot să fie adunați într-un fond care, astfel încât un euro investit să genereze 7 sau 8 euro la nivel local. Cred că este foarte important să susținem această inițiativă în Parlamentul European. Trebuie să dezbatem un element, și anume transparența. Comisia trebuie să fie foarte transparentă în ceea ce privește finanțarea și utilizarea banilor, dar în același timp trebuie să fim uh, încrezători, trebuie să îi dăm Comisiei puterea de a inova. După cum a spus uh, ministrul, este un pas mic, dar este un prim pas care, pe termen lung, ar putea să elibereze foarte multe resurse financiare din multe uh, fonduri. Bani necheltuiți. Însă, problema este că, la nivel local, există o criză a capitalului. Și acesta este un mic pas pentru a remedia situația aceasta. În ultimul rând, veți spune că știți că sunt mai multe amendamente la raportul meu, propunerea Comisiei este într-adevăr foarte aproape de dorințele Parlamentului, dar în același timp vreau să transmit un mesaj foarte clar și sper că toți colegii mei mă vor susține și grupurile politice. Este important ca această propunere să fie adoptată foarte rapid. Vom vota în comisie în septembrie și apoi putem să începem negocierile cu Consiliul pentru ca să treacă acest text în prima lectură. Nu spun că ne-ar trebui să depuneți amendamente, sigur că textul poate să fie îmbunătățit, dar important este să susținem, să avem un acord în primă lectură, astfel încât să avem acest instrument financiar dedicat și grupurile politice să se pună de acord ca acest instrument să fie adoptat în septembrie. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Am aici o serie de înscrieri la cuvânt din partea grupurilor politice. Domnul, doamna Brezina, în primul rând. În primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să îi mulțumesc raportoarei, pentru că eu cred că s-a ocupat foarte bine de acest uh, raport. Sigur că mijloacele financiare din programul european pentru redresare economică pot să fie utilizate. E vorba de fonduri care, dacă nu sunt utilizate, trebuie returnate. Acest program Uh, combină uh, foarte uh, bine fonduri din uh, acest fond și, de asemenea, din alte fonduri, bani neutilizați pentru eficiență energetică și pentru energiile regenerabile. Bani să fie utilizați la nivel local, dar mă întreb dacă această, aceste 114 miliarde de milioane de euro sunt uh, minimul necesar pentru ca să se facă ceva? Și o altă întrebare se referă la instrumentul acesta financiar. Cât timp va fi utilizat acesta și cât de repede va fi pus la dispoziția uh, beneficiarilor. Dacă cineva știe răspunsul la aceste întrebări, uh, m-aș bucura să aflu și eu. Doamna Hall. Thank you. I will be very... Mulțumesc, voi fi foarte succintă. Aș da, dori să mulțumesc raportoarei pentru activitatea depusă și să îi spun că sunt de acord cu amendamentele propuse. Însă am o temere cum, pentru că există anumite elemente la Consiliu care par a fi puțin nedumerite. De, de genul că nu putem să, uh, ca în ceea ce privește angajamentele viitoare să nu introducem o clauză uh, concretă. Iar statele membre, bineînțeles că vor uh, să pună mâna pe bani și să îi repatrieze și mă întreb de aceea dacă există negocieri în curs despre care ne puteți uh, informa sau există posibilitatea de a avea discuții informale cu statele membre pentru a vedea care este de fapt uh, situația uh, și starea de spirit în rândul statelor membre în acest sens. Mulțumesc, domnul Cancian. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Ca raportor din umbră din partea PPE, Aș dori să-i mulțumesc raportoarei și să mm, îi spun că sunt de acord cu această propunere de un fond inovator. Poate să constituie trecerea la un principiu care să consolideze posibilitățile de investiție pe termen scurt și care să permită investițiilor străine să uh, participe în aceste parteneriate publice-private. Eu cred că nu trebuie să pierdem această ocazie, chiar dacă fondurile sunt limitate de 114 milioane. Pe de altă parte, cred că va fi nevoie că vor fi mai multe milioane disponibile pentru că pentru planul inițial de redresare au fost uh, alocate peste 4 miliarde de euro. Acest uh, fond este inovator, dar trebuie să fie atrase și surse uh, private, surse internaționale. Trebuie să existe o posibilitate ca să fie și eficient. Vorbim de garanții în ceea ce privește proiectele importante. Eu cred că odată începută partea uh, inițială, partea de finanțare inițială, aceste investiții trebuie să fie și eficiente. Și sigur că acest fond nu poate să financeze singur diferite inițiative. Sunt fonduri private de genul ESCO care există în Europa și mai există și alte posibilități care împreună ar putea constitui uh, instrumente importante pentru entitățile locale, de exemplu. Uh, dar aceste lucruri ar putea fi extinse ulterior și la proiecte care să, depășească, să le depășească pe cele publice. Este un, un proiect pilot <clears throat> care însă trebuie să devină un instrument structurat pe viitor. Și de aceea cred că Banca Europeană pentru Investiții ar putea face acest prim pas prin intermediul acestui efect multiplicator amintit de doamna raportor și de aceea cred că acest fond uh, va fi pus în aplicare. Întrebarea mea este în cât timp, pentru că în contextul actual trebuie să cheltuim bani imediat. Și cred că dacă demarăm uh, de acum uh, structurarea unui astfel de fond uh, care să funcționeze în mod simplu pentru că ulterior se mai poate și <clears throat> dezvolta. În ceea ce privește partea tehnică, există și programul Elena, și prin intermediul acestuia putem uh, desfășura tot ceea ce privește serviciile, dar încercăm să limităm uh, acestea pentru că ele trebuie să constituie maxim 10% din proiecte. Când uh, vorbim de <clears throat> tehnologii, trebuie să nu Uh, depășim termenele, pentru că entitățile locale trebuie să uh, poată aplica, să poată beneficia de cele mai bune tehnologii existente în momentul de față. Cu aceste caracteristici, cred că putem face treabă bună. L-am ascultat și pe ministrul belgian, care poate să acompanieze acest uh, proiect. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Jardo. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o felicit pe raportoarea noastră pentru activitatea desfășurată. În ce privește amendamentele, nu uh, am uh, niciun fel de observații esențiale de făcut. Trebuie să acționăm repede în ceea ce mi se pare important în acest stadiu este să nu birocratizăm acest instrument, astfel încât orașele și regiunile să poată să acceseze oferta cât mai repede posibil. Pentru că rapiditatea uh, activității Parlamentului European ar trebui să fie uh, urmată uh, tot cu aceeași celeritate și de către Consiliu. Mulțumesc, domnul Tosnovski domnule președinte. Și eu doresc să mă alătur uh, colegilor în uh, a-i mulțumi raportoarei pentru că este o temă foarte importantă pentru Uniunea Europeană și după problemele de anul trecut este și un punct foarte dificil pentru Europa. Ca raportor din umbră, doresc să subliniez că aceste mijloace financiare disponibile pentru redresarea economică trebuie să stea la dispoziție și pentru domeniul energetic. Dar, pe de altă parte, nu ar trebui să corelăm programe care pe de-o parte sunt foarte importante și au și un termen uh, foarte lung, pentru că toate aceste proiecte trebuie bine pregătite, trebuie ca mijloacele financiare existente să fie bine folosite. Este vorba de proiecte care au fost uh, pregătite foarte bine în trecut și uh, nu au fost utilizate toate fondurile. Dat fiind faptul că acest plătite, se poate ca ele să fie mai rapid realizabile pentru a soluționa situațiile de criză cu care cu toții ne-am confrunta, confruntat. Este importantă interconectarea acestor rețele și de aceea salut propunerea raportoare. Mulțumesc, spune președintele, doamnă Van Bremt. Dacă doriți să mai interveniți odată sau comisia, mai întâi comisia? Domnul Cabo, doriți să interveniți? Dacă nu e necesar, mi-e mai bine, pentru că avem nevoie de timp. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să Mulțumesc uh, tuturor europarlamentarilor care uh, s-au exprimat în favoarea propunerii Comisiei Comisia eh, a acționat în cadrul unui acord între Consiliu și Parlament eh, în, eh, pe plan energetic pentru a vedea unde apar lacunele în finanțare pentru sporirea eficacității energetice dacă există fonduri neutilizate, aceste fonduri să poată să fie returnate pentru a fi revalorificate în sectorul energetic și recurgerea la surse regenerabile de energie. Noi știm care sunt avantajele finanțării în acest domeniu în favoarea unei creșteri verzi pentru a avea investiții direct rentabile, ceea ce în acest context al crizei financiare generale este deosebit de uh, binevenit este uh, un domeniu în care este foarte dificil să acționezi și poate că aceste mici ajutoare uh, financiare pot să stimuleze anumite proiecte astfel încât ele la rândul lor să beneficieze de credite bancare mai importante. Să existe bank backing, cum se eh, spune în engleză. Deci, ceea ce încercăm noi să facem, ca printr-un euro din eh, banii comunitari să sporim la maximum șansele unui proiect, inclusiv prin atragerea banilor din sectorul privat. Au fost uh, uh, puse întrebări în legătură cu suma de care dispunem, acești uh, 114 milioane. Eu cred că putem uh, deja acționa semnificativ pentru eficacitatea energetică în Europa și să nu pierdem ocazia de a acționa ca atare. Deci, noi nu avem de nici de cum intenția de a crea un fond permanent, dar dacă au existat aceste fonduri neaccesate, trebuie să încercăm să le utilizăm să le valorificăm la maximum. Este nevoie de bune proiecte care să vină dinspre piață cât mai repede posibil pentru a putea valorifica acești bani. Sigur că nu putem uh, prevedea uh, o structură fixă pentru utilizarea acestor bani, oricum ideea trebuie să fie reținut uh, că nu va fi un fond permanent. S-a vorbit și aici despre inovare și este menționată și în raportul domnului doamnei uh, Van Bremt și nu pot decât să susțin propunerea Comisiei în ce privește inovarea. S-a vorbit de asemenea despre asistența tehnică. Aici s-a vorbit despre 10 uh, la sută, nu știu dacă va fi vorba de 10%, 15%, 20%, dar trebuie să existe o marge de manevră pentru asistența tehnică. Aș vrea să subliniez o idee care a fost menționată în mai multe intervenții. Durata foarte strictă, timingul strict pentru intervenția noastră până la finele anului acești uh, bani trebuie să fie accesați, altfel nu va mai exista posibilitatea să-i recuperăm. Deci trebuie să uh, fie adoptat acest regulament uh, cât mai repede posibil, până la finele acestui an. Mulțumesc grupurilor politice, doamnei raportor și acestei comisii pentru eforturile pe care le-a făcut în acest domeniu. Mulțumesc de asemenea președinției belgiene, care de asemenea va face efortul pentru ca noi să putem să ne atingem acest obiectiv. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Van Bremt, încă o dată, vă rog. Foarte pe scurt, domnule președinte, este încurajator faptul că la nivelul tuturor grupurilor politice există sprijin pentru această acțiune și aceasta este condiția prealabilă pentru a avea succes. În ceea ce privește contactele cu Consiliu, și a vedea care este starea de spirit la nivel informal, pot să vă spun că cu președinția belgiană am relații foarte bune. Cred că pentru început președinția belgiană trebuie să înceapă să facă treabă și apoi, bineînțeles, putem uh, lua legătura și cu alte state membre, dar și ceilalți uh, colegi sunt uh, invitați să-și contacteze propriile guverne în acest sens pentru a putea ajunge cât mai repede la un acord. De ce? Pentru că, așa cum s-a spus, nu e vorba de foarte mulți bani, 114 uh, milioane de euro. Dacă se întorc la statele membre, asta pentru uh, bugetul german ar fi o nimica toată. Dar ceea ce propunem noi este ca aceste fonduri să treacă să se transfere într-un fond și astfel se multiplică și ar uh, avea un rol de îndemn și la nivel local. Și de aceea trebuie să vedem ce putem face pentru ca cei din guverne să nu uh, dorească să ia înapoi acest bani. În ceea ce privește asistența tehnică, și eu sunt de părere că nu ar trebui să cheltuim prea mult pentru asistență tehnică. Este vorba de un uh, fond uh, rulant uh, care uh, trebuie investit la nivel uh, local. Mulțumesc. Mulțumesc, spune și președintele, miercuri 14 iunie la prânz, termenul de depunere, iulie, îmi cer scuze, termenul de depunere a amendamentelor. Trecem acum la punctul 7 și uh, dau cuvântul raportorului domnul Franco. Ne-a parvenit Uh, proiectul de raport. Domnule Franco, aveți cuvântul. Oui, merci, monsieur le président, mes chers... Mulțumesc, domnule președinte. Pe 23 iunie anul trecut am avut primul schimb de vederi în legătură cu planul de acțiune ale Uniunii Europene pentru a spori securitatea chimică, biologică, radiologică și nucleară. Voi avea o intervenție foarte scurtă astăzi. Am consultat uh, diversele părți interesate în acest domeniu. Dumneavoastră știți care este punctul meu de vedere. Aș vrea, în primul rând, să avem o coordonare inteligentă între statele membre și o uh, mutualizare a competenței în domeniul securității CBRN de asemenea, crearea unei adevărate politici industriale în ce privește siguranța, securitatea civilă, pentru că în continuare, din acest punct de vedere, reglementările sunt foarte fragmentate. Ar trebui să avem standarde de securitate comună pentru certificarea uh, tehnicii și industriei în acest uh, domeniu. Trebuie să uh, introducem aceste standarde și în activitatea IMM-urilor în ce privește uh, securitatea în acest domeniu. Uh, există o serie întreagă de agenții care colaborează, trebuie să vedem care este impactul asupra industriei europene, uh, să nu avem reglementări care să creeze blocaje în acest domeniu. În al treilea rând, activitatea de cercetare civilă și militară trebuie de asemenea să fie coordonată, să existe schimburi de vedere între experți privind bunele practici și, de asemenea, în al patrulea rând, formarea experților în interiorul Uniunii Europene, dar și în afară. există există centre de excelență în domeniul CBRN, pentru că nu putem să deconectăm securitatea în interiorul Uniunii Europene de securitatea în restul lumii, pentru că și amenințările dinspre CBRN au un caracter transfrontalier. Deci, eh, eu aș spune că până pe 3 septembrie la ora 12 să pot primi propunerile de amendamente și pe 14 octombrie să uh, avem uh, discuția în comisie. Dar în, în uh, Există deja o serie întreagă de amendamente privind universalizarea normelor în acest domeniu. Uh, și sensibilizarea privind confidențialitatea activităților în domeniul CBRN. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Enciu, acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe colegul Franco pentru raportul de aviz, acest proiect de aviz. Mie mi se pare foarte bun și cuprinde aproape toate aspectele nu aproape, ci toate aspectele necesare. Ă, mă voi referi la câteva probleme și anume, pe care eu le cred importante și anume Comisia identifică statele membre ca fiind ă, răspunzătorii principali în situațiile de urgență în acest tip de incidențe, incidente, întrucât acestea dețin mijloacele necesare de intervenție. Consider că trebuie însă subliniat aici un aspect și anume faptul că pot să apară situații în care uh, statul membru respectiv să nu mai își poată mobiliza resursele proprii pentru combaterea unei situații din cauza, tocmai din cauza gravității crizei. În aceste condiții, statele uh, membre afectate trebuie să primească în cel mai scurt timp ajutor extern de la celelalte uh, state membre. Um, un uh, fapt demonstrat a fost activarea mecanismului comunitar de protecție civilă, uh, care s-a întâmplat chiar săptămâna trecută în România cu prilejul inundațiilor. Este un fapt uh, doveditor că acest mecanism comunitar funcționează. Patru state membre, au Franța, Belgia, Austria și Estonia, au acționat imediat în acest caz. Um, de asemenea, este, așa cum a spus și colegul Franco, este importantă colaborarea cu țările terțe în uh, domeniul acesta de siguranță uh, CBRN. Um, important este de asemenea și dezvoltarea cercetării uh, în domeniu, cât și crearea de laboratoare pentru evaluarea bunelor practici. Legat de acesta, Uh, este și aportul, important aportul adus de societatea civilă și societățile private, dar însă acest lucru presupune apariția unor riscuri legate de siguranța acestor laboratoare de cercetare civilă. Trebuie să ne asigurăm că întregul proces din cadrul laboratoarelor de cercetare se desfășoară în deplină siguranță pentru a evita eventuale expuneri inutile la situații de risc. Vă mulțumesc darf mich bedanken und darf fragen, ob die Kommission... Mulțumesc și vreau să întreb dacă Comisia dorește să intervină, domnul Heimans? Nu? Chiar ați avea două minute. Vă rog. Acum am, ne-am mișcat foarte repede. Mulțumesc, domnule președinte, dacă insistați, atunci sigur. Uh, elementele menționate de uh, membrii acestei comisii sunt uh, pertinente și acestea au fost importante și pentru comisie atunci când a pus pe picioare planul de acțiune. Data trecută v-am oferit câteva informații despre activitățile noastre de, legate de implementare planului de acțiune și uh, știu că și în comisia Libe are loc o dezbatere în comisia responsabilă în fond. Uh, luăm în considerare uh, considerațiile dumneavoastră în procesul de implementare și am să mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnule Franco, mai doriți să interveniți? Nu, nu, pe du tout, monsieur le président, juste pour... Euh, mulțumesc, domnule președinte. Mm, doresc doar să uh, mulțumesc pentru intervenții. Voi ține seama de aceste observații. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich. Bine, atunci vă mulțumesc. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este 2 septembrie la ora 12 și apoi nu e bine? Întreba președintele. Al 2 septembrie, nu? 2 septembrie? 3 septembrie. Întreabă președintele. De ce depinde? Că vreau să știu. Da, deci data de 2 septembrie. Iar apoi, la toamnă, vom uh, discuta și vom vota acest text. Astfel încheiem dezbaterea pe acest punct de pe ordinea de zi. Am fost atât de grozave încât acum uh, suntem un pic uh, în față de unde eram în urmă. Problema este că uh, oaspetele nostru nu este încă prezent. Bart Gordon, care este uh, Uh, președinte al Comisiei pentru Știință și Tehnologie a Camerei Reprezentanților. Eu sperasem că vom avea mai mult timp pentru a uh, discuta cu dânsul, dar din păcate încă nu e aici, secretariatul îl caută și în momentul în care va fi aici, putem să începem. Până atunci facem o pauză, dar vă rog să nu plecați. Sunt schon nicht mehr so ganz sehr viele. Pentru că deja văd că nu mai suntem uh, atât de mulți și cred că este un punct important de pe ordinea de zi acesta care se discută și în Comisia de Colaborare cu Statele Unite, pentru că tocmai colaborarea cu, între comisiile de aici, din Parlamentul European și cele din uh, uh, Congresul American, uh, aceste activități de colaborare ar trebui intensificate și avem acum avem o ocazie cruzavă. Văd că doamna Rera Madurel uh, e aici, cealaltă colegă din păcate, a plecat, pentru că vreau să profit de ocazie și să le felicit pentru victoria Spaniei. Nu, nu, nu mi-e atât de ușor să spun acest lucru, dar totuși, felicitări și a fost o victorie grozavă. Yeah. That's a problem. Ok, also o kleine pauză. Bine, deci facem o mică pauză și vă rog să aveți răbdare. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, redeschid uh, ședința noastră. Vreau să urez bun venit în rândul nostru domnului Bart Gordon, președinte al Comisiei pentru Știință și Tehnologie din Camera Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii. Bine ați venit! Este o mare plăcere să putem primi un uh, președinte al unei comisii din Camera Reprezentanților. Este o mare onoare. A fost un pic dificil să reușim să găsim uh, un moment în care să vină toți colegii, dar ne bucurăm foarte mult să discutăm cu dumneavoastră pentru că uh, colaborarea între politica europeană și politica americană este o chestiune de mare însemnătate, nu doar acum, ci și pentru viitor. Și de aceea am acceptat oferta dumneavoastră și ne bucurăm că putem să discutăm cu dumneavoastră. Avem trei sferturi de oră. Domnule Gordon, vreau să vă dau acum ocazia să spuneți câteva cuvinte. Vreau să vă dau ocazia să ne vorbiți și apoi vom avea o scurtă discuție. Avem aproximativ 45 de minute. Mulțumesc, bine ați venit și putem să începem. Mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere. Din păcate n-am auzit toată această introducere până am găsit canalul. Stimați membrii ai Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie, vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a veni în fața dumneavoastră astăzi și avem un schimb de opinii. Am avut ocazia săptămâna trecută și o săptămână și jumătate să discut cu președintele Buze. Când a fost la Washington, discutam despre colaborarea dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană. Și la sfârșitul m-a întrebat de ce mă interesează pe mine cooperarea transatlantică între Statele Unite și Uniunea Europeană. Și am spus, e foarte simplu, am o fică de 9 ani pe care o iubesc și mă tem că ea ca și copiii sau nepoții dumneavoastră, ar putea să moștenească un standard de viață național mai redus, mai scăzut decât cel al părinților lor. E o inversare a ceea ce noi numim visul american și sunt sigur că e și visul dumneavoastră. Problema este că sunt 6 miliarde de oameni în lume și jumătate dintre cei care lucrează câștigă mai puțin de 2 euro pe zi. Deci nu vrem să fim, uh, să concurăm în ceea ce privește prețul uh, forței de muncă. Trebuie să lucrăm la nivelul productivității. Dar una dintre aceste țări cu uh, salarii mici investesc foarte mult în cercetare și tehnologie și își utilizează poziția pe piață pentru a cere transfer de tehnologie. Câteodată încearcă să își facă standardele proprii, standarde internaționale. Statele noastre, alte state, sunt mari exportatori de energie și ar putea să utilizeze acest uh, lucru pentru a ne amenința securitatea energetică. Noi, în America și dumneavoastră din Uniunea Europeană, împărtășim atât de multe obiective comune și valori, încât eu cred că beneficiile colaborării sunt clare, mai ales în domeniile de cercetării care nu creează avantajul primului sosit pe piață, dar care au, uh, aduc beneficii ca securitate energetică, schimbări climatice, apă curată și o planetă durabilă. Care sunt barierele în care cooperării ca și legislatori? În primul rând, faptul că ramura executivă este cea care se ocupă de astfel de acorduri. Eu cred că uh, rolul legislator este, legislatorilor este foarte important în uh, controlare și în uh, oferire de consiliere. Problema limbii a fost uh, uh una care este rezolvată acum cu tratatul de la Lisabona. Pentru că acum avem un contact unic în Uniunea Europeană. În uh, experiența mea de a discuta cu mai multe parlamente, am văzut că bariera cea mai mare unor, în, cal, în calea unor rezultate concrete este faptul că uh, deputații nu își aliniază uh, discuțiile cu competențele, sferele lor de competență. De exemplu, ar fi foarte interesant să discutăm despre coordonarea reglementării marilor instituții financiare, dar nici comisia mea, nici comisia dumneavoastră nu suntem competenți în acest domeniu. Deci nu am ajunge nicăieri. Așadar, pentru a fi productivi, trebuie să ne aliniem sfera de competență cu obiectivele pe care dorim să le uh, atingem. În acest spirit am avut o uh, am avut o audiere în paralel cu uh, Comisia pentru Știință și Tehnologie din Regatul Unit și am vorbit despre geoinginerie. În uh, viitor, foarte scurt, vom avea un raport comun pe care vi-l vor furniza și dumneavoastră. Sunt o serie de domenii interesante în care putem să colaborăm. Unul dintre acestea fiind uh, mineralele rare și materialele strategice. Uh, un raport al unui grup de lucru al Comisiei și un raport al US Geological Survey arată faptul că în China se găsesc 90-95% dintre toate mineralele rare, rare ale lumii. Mai mult decât atât, sunt zvonuri că ei se gândesc să-și limiteze exporturile, ceea ce creează probleme pentru ambele economii, și pentru cea americană și pentru cea europeană, pentru că aceste minerale rare, uh, în cantități mici, au uh, efectul de a crește eficiența produselor de energie alternativă și telecomunicații și, de asemenea, a altor produse. Deci dacă dumneavoastră credeți că ar fi util, ar fi în beneficiul uh, uh, tuturor să avem audieri în paralel, aș utiliza acest model pentru a încuraja și alți președinți de comisii să organizeze astfel de activități în uh, sfera Uh, lor de proprietate. Un uh, președinte de comisie mi-a spus că ar dori să vorbească despre drepturile de proprietate intelectuală sau uh, ambasadorul Kennard și-a exprimat interesul de a discuta despre cooperarea în securitatea cibernetică. Vreau să Mulțumesc lui Renat Butikofer și secretariatului ITRE pentru că au aranjat schimburi de personal pentru a înțelege mai bine la nivel de personal cum funcționează comisiile noastre. Um, și de asemenea vreau să-i mulțumesc lui Nichi Vela. O prietenie de lungă durată între Statele Unite și Europa este Uh, foarte ușor de înțeles, pentru că mulți uh, americani și-au originele în Europa. Iar provocările în fața cărora ne aflăm nu sunt specifice unei țări sau unui continent, fie că e vorba de surse de energie, de uh, amenințările securității cibernetice sau schimbări climatice. Eu cred că atunci când prietenii colaborează, sunt mai puternici. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte Răl, și acum sunt deschis pentru uh, întrebări sau discuții. Äh, ganz herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule congresman, pentru aceste scurte trimiteri care ne-au arătat că nu e vorba doar uh, de o mm, cooperare la nivel general care este necesară între Statele Unite și Uniunea Europeană, chestiunea normării, standardizării, chestiunea uh, mineralelor, a resurselor, chestiuni care ne preocupă și pe noi aici în ultimele săptămâni, care cu siguranță ne vor preocupa și pe viitor și unde ar fi înțelept, înțelept din punct de vedere politic, dacă am găsit o punte mai bună de colaborare între cele două entități și nu doar uh, la nivel guvernamental, ci și la nivel parlamentar și pentru a vedea și cum anume la, se poate face acest lucru la modul practic. Vrem să profităm de această ocazie. Astăzi uh, câțiva colegi uh, s-au înscris deja la cuvânt. Permiteți-mi să o salut și pe domnul Savala, vice uh, președinta, viceșefa delegației americane. Este la fel și membră în uh, comisia uh, noastră, USUA. Are acum cuvântul colega noastră uh, Madurel. Ea vine din Spania și ieri au câștigat titlul de campion mondial la fotbal. Unii spun că au avut noroc, alții spun că au meritat. Noi nu putem spune decât felicitări. Doamna Ariera Madurel, e rândul dumneavoastră. Am, fost, am stat și eu până târziu aseară, așa că azi dimineață am fost cam obosit. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Gordon. Vă mulțumim uh, pentru prezența dumneavoastră aici, astăzi, pentru că cu pentru că astfel poate avea loc acest schimb de opinii, de idei, care este atât de important pentru activitatea noastră. Am fi interesat să știm cum anume evaluați uh, și dumneavoastră ideile noastre. Aș dori să mai adaug că modelul țării dumneavoastră în diferitele domenii în care activează comisia noastră ar trebui poate uh, mai uh, mult uh, implicat și în activitatea noastră și în acest sens aș dori să vă adresez câteva întrebări. Aș uh, dori să vorbesc despre politica în domeniul cercetării și dezvoltării din țara dumneavoastră, care are o tradiție foarte lungă. Anumite inițiative au uh, beneficiat de rezultate foarte bune în Europa. Suntem uh, pe punctul de a regândi cele mai importante instrumente în acest sens cunoașteți poate discuțiile în acest sens, dar și procedurile uh, urmează să fie simplificate la înaintarea de uh, proiecte și la acordarea mijloacelor de finanțare. În dezbaterile noastre, deseori, uh, țara dumneavoastră este dată ca model. Și de asemenea, se vorbește de mm, birocrație excesivă și de mm, poate uh, nevoia ca oamenii de știință să își asume un risc mai mare. Apoi, în al doilea rând, trebuie să creștem rolul uh, cercetării în Europa și numărul de cercetători la mii de locuitori, acest număr de oameni de știință este foarte uh, redus. Nu are niciun sens să majorăm uh, bugetul destinat cercetării dezvoltării dacă nu putem uh, încuraja oamenii să intre în cercetare. Cum procedați dumneavoastră? Care sunt acțiunile pe care le-ați întreprins în acest sens și care v-au dus la cele mai bune rezultate? Știu uh, că aveți o experiență îndelungată în ceea ce privește participarea sectorului privat <clears throat> Aici am încercat și noi să ne inspirăm de la dumneavoastră și am lansat câteva inițiative, dar aș dori să cunosc punctul dumneavoastră de vedere și o ultimă întrebare, domnule Gordon. Ce anume ați uh, schimbat dumneavoastră la modelul uh, dumneavoastră de cercetare științifică? Toate aceste lucruri ne-ar uh, ajuta foarte mult în activitatea noastră și, bineînțeles, ar da un impuls și cooperării noastre viitoare. Doriți să răspundeți de fiecare dată? E mai simplu? Dacă îmi permiteți, aș prefera așa. Vă rog atunci. În primul rând, permiteți-mi să spun că cred și la noi în țară oamenii de știință se plâng de birocrație. Se pare că așa e peste tot. Ați ridicat o, o serie de chestiuni în discuție. tinerii. La sfârșitul uh, anilor 50, uh, uh, de pildă, am încercat să stabilim care sunt direcțiile tehnologice importante și am încercat să estimăm și riscurile. Dar NASA a fost, de fapt, inspirația pentru o întreagă generație de oameni de știință. Din păcate, mulți dintre acești cercetători se află la final de carieră acum și ne întrebăm și noi ce i-ar putea inspira pe tinerii noștri. Sper că al, energiile alternative vor face acest lucru, dar aici ne confruntăm sau ne-am confruntat cu altă <clears throat> problemă. În 2005, și cred că această chestiune este relevantă pentru activitatea noastră. i-am întrebat pe cei din academiile noastre de știință să uh, elaboreze un raport uh, în ceea ce privește uh, situația cercetării. Și mi-au înapoiat un raport foarte sumbru, spunând că dacă se continuă calea pe care se merge acum, viitorul nostru este periclitat. Și cercetarea în domeniul, din sectorul privat s-a a scăzut și asta și datorită faptului că uh, depinde așa de mult de rapoartele trimestriale încât uh, ezită să facă uh, investiții pe termen lung. Asta a fost până la urmă evaluarea și concluzia generală și concluzia noastră este că uh, trebuie să facem investiții în cercetare-dezvoltare pe o perioadă de 10 ani sau pe perioade de 10 ani, dar acest lucru va fi dificil, în special ținând cont de contextul economic actual. Un alt aspect pe care l-au subliniat a fost că copiii noștri obțin uh, note proaste la mm, științe exacte. Și ne-am întrebat uh, și noi, nu mai sunt așa de inteligenți copiii ca în trecut? Și am constatat că 50% din uh, profesorii care predau în școlile noastre de mm, gimnaziu și liceu nu despun de calificarea necesară sau de calificarea în domeniul uh, predării, până la urmă, în domeniul metodologic. V-aș mai da și un alt exemplu. Tatăl meu a fost fermier și când își termina treaba, merge, mergea mergea acasă, dar a vrut să își îmbunătățească activitatea, așa că a studiat, dar apoi m-am născut eu, mama și-a pierdut uh, slujba și el a trebuit să-și ia încă o slujbă. Și a fost angajată la o școală și uh, a trebuit să predea simultan uh, știință și educație fizică și mă întreb la ce se pricepea el oare mai puțin <laughs> din cele două pe scurt, avem nevoie de programe care să-i readucă uh, pe, la școală pe acei profesori bine calificați în uh, aceste, la aceste materii. Și am, uh, va trebui să creăm un program de bursă de asemenea. Am uh, creat un sistem de burse și pentru uh, studenți care doresc să intre, să lucreze ca profesori și aceste burse sunt condiționate de a, activarea ca profesor pe o perioadă de 5 ani. Poate, dacă și dumneavoastră vă confruntați cu probleme similare, puteți uh, uh, proceda eventual similar, pentru că este important ca acei oameni care stau în fața clasei să inspire pe elevi, pentru că așa se nasc uh, laureații Nobel. În ceea ce privește sectorul privat, și vă spun uh, ce am mai încercat prin acest act legislativ de care vă vorbeam, indiferent de câți bani se alocă, niciodată nu vor fi suficienți. Așadar, ar trebui să, folos, să găsim o cale mai bună de utilizare a acestor bani publici. Am constatat că existau 25 de agenții federale care se ocupau de nanotehnologie, 15 cu finanțare directă și a, celelalte cu reglementări în domeniu. <clears throat> Așadar, am uh, înființat un fel de consiliu de coordonare între aceste agenții pentru a obține un efect de sinergie. Cred că ceva similar s-ar putea face și în Uniunea Europeană. De asemenea, am uh, fondat și un uh, consiliu consultativ din partea industriei pentru a face recomandări pentru aceste agenții. Pentru că ideea este ca cercetarea să fie aplicabilă și uh, la modul practic, de aceea trebuie ținut cont și de părerea sectorului privat. Și am cerut sectorului privat să ne spună care este necesarul de forță de muncă odată ce există astfel de dezvoltări tehnologice um, de elită. Vedeți așadar că există și această posibilitate de a coimplica sectorul privat. Ni s-a mai spus că trebuie să devenim mai independenți uh, din punct de vedere energetic. Există o agenție în, la nivelul uh, departamentului nostru, unde s-au dezvoltat uh, toate tehnologiile importante de genul internet și așa mai departe și motivul pentru care au avut succes a fost că uh, riscul a fost uh, mare. De aceea și succesul. Deci riscul era să uh, da, e și faliment. Cam așa stau lucrurile și la, în guvernul nostru. Pentru că oamenii încearcă să facă îmbunătățiri doar cu pași mici. Iar de aceea am creat un uh, program special în uh, cadrul Departamentului pentru Energie, care să uh, se implice în programe cu risc uh, mai mare, pentru ca și uh, etapele să fie mai importante în uh, ceea ce privește rezultatele acestei cercetări. Am solicitat uh, Fundației noastre naționale de știință să să mai vină cu propuneri uh, în acest sens. Sper că um, aceasta dă un răspuns întrebărilor uh, dumneavoastră. Domnul Rubic are cuvântul acum. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru această discuție, care este foarte importantă pentru noi. Data trecută, când am fost în America, am discutat cu dumneavoastră și cred că este momentul să avem un nou imbold în colaborarea noastră. În primul rând, în domeniul proiectelor științifice, unde avem o șansă de succes numai dacă colaborăm la nivel global, dacă ne unim eforturile, dacă investim uh, împreună în uh, proiecte importante care sunt uh, importante pentru toți, fie că e vorba de cercetarea spațiului, de fuziune, de proiectul ITRE sau cercetarea solară, după cum a spus președintele. Acestea sunt proiecte mari care ne vor uh, umple de entuziasm cu toții, pe, pe toți pe viitor, dar unde va trebui de asemenea să ne gândim la niște structuri de uh, cooperare. În al doilea rând, avem uh, o uh, mare bază de IMM-uri. Cum reușiți dumneavoastră să implicați IMM-urile uh, în uh, domeniul cercetării și științei? Domnule uh, dacă îmi dați voie, am aici o listă lungă de vorbitori. Uh, poate că aș putea să le dau cuvântul și să luați două, trei întrebări. Pentru că dacă nu vor, nu vor mai reuși să vorbesc cu toții. Doamna Herzog, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc lui, domnului Gordon pentru că ne vizitează și își împărtășește opiniile cu noi. E întotdeauna mai bine să vorbești cu cei din cercetare pentru că uh, noi suntem de acord cu aceștia. Uh, Uh, când se discută cu ministrii de finanțe, atunci nu mai suntem de acord, pentru că ministrii de finanțe sunt cei care ne omoară planurile în ceea ce privește cercetarea. Așadar, întrebarea mea este, le spuneți tuturor că vreți să, de fapt vreau să vă rog, să le spuneți tuturor oamenilor cu care vă întâlniți că vreți să vă dublați în următorii 10 ani fondurile pentru cercetare, pentru că e o inițiativă grozavă. Um, un lucru foarte important este infrastructura, uh, marile infrastructuri și mă refer aici la ITER. Care este opinia dumneavoastră despre ITER? Mă interesează foarte mult ce considerați despre acest proiect, ce cred uh, America despre energia din fuziune și uh, noua instalație de la Cadaraș. De asemenea, aș dori să spun că există niște chestiuni de bază care ar putea să fie de interes comun. Odată, ar fi minunat dacă am putea să discutăm de uh, abordarea bazată pe risc uh, versus principiul uh, precauției. Uh, dumneavoastră ați spus deja acest lucru. Europa se mișcă foarte încet din cauza acestui principiu al precauției. Dar ar fi foarte bine să discutăm și despre uh, științele vieții. Ce uh, credem despre clonare, de exemplu? noi aici și dumneavoastră dincolo de Atlantic. Uh, securitatea cibernetică, uh, tehnologia informației și comunicării sunt chestiuni de bază, pentru că cercetarea, prin natura sa, uh, merge întotdeauna în fața moralității și cred că am reușit să găsim împreună răspunsuri la toate aceste întrebări. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit. Domnul Cancian. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Gordon Cred că este foarte, foarte util să cooperăm, după cum ați spus și dumneavoastră, și ar trebui să încercăm să ne intensificăm cooperarea cu țara dumneavoastră și să ne punem de acord asupra rezultatelor pe care le vizăm, ceea ce ne-ar face activitatea mai eficientă. Aș dori să subliniez ceva foarte important astăzi. Ați vorbit mai devreme despre cercetare, dar ați spus de trei ori, ați menționat securitatea de trei ori. Uh, când ați spus securitate, vă gândeați la cercetarea în domeniul informaticii, în domeniul transporturilor, uh, în siguranța transporturilor. Întrebarea pe care vreau să o adresez este următoarea. Dacă vorbim despre asigurarea securității și în același timp asigurarea respectului uh, sferei private, vorbea colega mea despre partea etică. Sunt două elemente. Pe de-o parte, trebuie să te asiguri că ai un alt, un, un alt nivel de securitate, respectând în același timp sfera privată, ceea ce este o chestiune foarte importantă în ziua de azi. Aș dori să știu care este opinia dumneavoastră. Putem să găsim acest echilibru? Unde este linia de demarcație? Cât de mult se poate merge? Uh, ce am putea să uh, renunțăm uh, în domeniul securității pentru a avea un mai bun respect al sferei private. Domnul Lodi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru că sunteți disponibil pentru acest uh, schimb de experiență cu noi și domnul Joe Biden, vicepreședintele Statelor Unite, a fost primit în hemiciclu, ne-a făcut o prezentare despre aspectele specifice activității din Statele Unite, legate de uh, marile provocări aflate în fața uh, omenirii și uh, aportul științei în rezolvarea lor. Sigur că în Europa noi avem și problemele uh, regionale, inclusiv în legătură cu regimul lingvistic. Uh, ne eh, bazăm eh, în principal eh, pe trei limbi în acest domeniu, dar care este raportul economiei americane vis-a-vis -vis de economia Chinei m-ar interesa în clipa de față. Știm că există un proces între Boeing și Airbus Bus, uh, care preocupă acum și Organizația Mondială a Comerțului. Uh, Airbus a pierdut în primul tur, să spunem așa. Uh, care este raportul între sfera publică și sfera privată în ce privește accesul la diversele comenzi? încă o intervenție din partea doamnei Butikofer și după aceea vă voi da cuvântul colegul Butikofer pentru a răspunde. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest schimb de opinii este o mare oportunitate pentru noi. Îl salut pe președintele Comisiei pentru Știință în Camera Reprezentanților, domnul Gordon, care a fost un uh, motor în uh, dialogul legiuitorilor dialogul transatlantic al legiuitorilor. Prin vizita sa aici, uh, este o persoană care militează uh, pentru o mai puternică cooperare între Parlamentul European și Congres. Această vizită este și o recunoaștere a faptului că după ce a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, Parlamentul European va fi un actor puternic și deci un partener important al acestei cooperări. Eu văd, uh, domnule președinte Gordon, văd acesta ca un semnal politic a unei cooperări mai vaste, nu doar între comisiile, comisia dumneavoastră și comisia noastră, ci și între alte comisii ale Parlamentului European și ale Congresului American. După cum ați uh, sugerat și dumneavoastră, sunt mai multe elemente pe care ar trebui să încercăm să le obținem pentru a avea o cooperare bine structurată. Să avem uh, persoane de contact în fiecare comisie care să fie responsabile pentru monitorizarea cooperării. Am putea, de asemenea, să extindem schimburile de personal care există deja, ar putea, am putea să organizăm uh, audieri comune și, de asemenea, așteptăm cu mare bucurie uh, promisiunea ca următorul congres să voteze înființarea unui birou la Bruxelles, așa cum Parlamentul European are un birou la Washington. Sunt multe aspecte care ar putea să uh, fie, în care cooperarea noastră ar putea să fie foarte utilă. Uh, ne-am înțelege mai bine și am reușit să ne servim mai bine cetățenii. Și vreau să subliniez în mod uh, expres propunerea dumneavoastră referitoare la mineralele rare. Cred că este un subiect de actualitate, de o mare importanță strategică și ar trebui să ne focalizăm uh, nu doar asupra accesului la mineralele rare, ci și asupra noilor tehnologii care să ne ajute să utilizăm mai bine aceste uh, minerale, lucru care ar aduce și beneficii economice industriilor noastre. Aș adăuga și alte uh, subiecte, uh, ca și nanotehnologia sau gazul din surse alternative. Așadar, mă bucur foarte mult că ați făcut efortul uh, ca în ultimul an al dumneavoastră în Congres să fiți, uh, să, să promovați această agenda a cooperării transatlantice. Mulțumesc! Mulțumesc, președintele! Domnule Gordon, e rândul dumneavoastră să răspundeți. Ați acoperit destul de multe uh, chestiuni. O să încerc să fiu succint. În primul rând, cercetarea noastră și structura acesteia, în mare parte ea se bazează uh, în jurul uh, naționale, avem câteva dintre acestea și cercetarea universitară. Am introdus un alt element în, uh, într-un, într-o lege pe care am uh, trecut-o foarte recent și anume înființăm niște centre care să fie în, lângă, la o universitate sau la un laborator care să se ocupe de o singură chestiune, ca cercetarea în Uh, domeniul energiei solare și în acest centru se vor reuni uh, cercetători care vor studia doar acest subiect. Dar uh, în ceea ce privește energia solară, e nevoie de anumite realizări. De exemplu, combinarea nanotehnologiei cu energia solară, astfel încât energia solară să fie mai ușor de utilizat. În acest sens, Avem niște centre de frontieră care se ocupă de chestiuni pe termen scurt, unde vin cei mai buni cercetători pentru câțiva ani sau un an și încearcă, își fixează niște obiective foarte fixe și încearcă să le atingă. E vorba de chestiuni foarte dificile în știință. Ați vorbit despre IMM-uri. Noi luăm IMM-urile foarte mult, foarte serios în Statele Unite. Mai mult de 50% din uh, toate locurile de muncă care sunt create, sunt create în uh, IMM-uri. Deci uh, avem o serie de uh, acțiuni. Avem rezerve pentru IMM-uri, dacă avem o alocare federală pentru diverse produse, uh, încercăm să avem uh, încercăm să obținem o parte din aceste produse de la IMM-uri. De asemenea, uh, credite pentru IMM-uri și noi avem un pro- program care cred că ar fi un model bun. Și anume, avem un program care se face în fiecare stat. Noi spunem programul MP. Și anume, multe IMM-uri nu au resursele, poate că nu au uh, un economist sau un uh, artist grafic sau un inginer în personalul lor. Așadar, se uh, pun în comun specialiști în, uh, în regiuni, astfel încât IMM-urile să poată să folosească experiența, experiența lor. E vorba de o uh, măsură cofinanțată de state și de guvernul federal. Uh, deci, fiind un IMM, poate că nu poți să angajezi un artist grafic, dar poți să te adresezi acestui centru și să uh, beneficiezi de serviciile acestuia. Cred că și dumneavoastră ați putea utiliza acest model. Programul uh, ITER. Uh, sunt uh, și acest program și alte programe de felul său sunt foarte importante. Fuziunea uh, e o chestiune dificilă și mai, vom, vor mai trece ceva ani până să obținem progrese, dar cred că trebuie, trebuie făcut, trebuie continuate eforturile, pentru că oricât de mult ne-ar plăcea energia eoliană și cea solară, soarele nu strălucește tot timpul, vântul nu bate tot timpul, deci trebuie să avem o altă sursă de energie și cred că energia de fuziune este una uh, care merită eforturile. În ceea ce privește științele vieții și uh, clonarea și problemele de etică, Uh, și noi ne preocupăm de acest lucru foarte mult chiar în Statele Unite. Dar uh, dacă există o cale științifică, atunci cineva va merge pe ea. Și deci cred că e important ca noi să încercăm să determinăm măcar regulile jocului, uh, abordarea etică pentru țările noastre, să încercăm să fim lideri în acest domeniu. Voi spune încă ceva ați vorbit despre științele vieții. E vorba de biologie sintetică. Biologia sintetică merge mai, mai mult de atât. Vor fi foarte multe medicamente personalizate care se dezvoltă în acest domeniu și cred că trebuie să colaborăm într-un mod foarte transparent în ceea ce privește biologia sintetică, nanotehnologia, în care și continentul european și noi avem cercetare, astfel încât să nu avem uh, repetarea problemei Monsanto, care uh, a cerealelor a, a modificată genetică. E o chestiune foarte delicată, dar biologia sintetică face progrese, nanotehnologia face progrese și trebuie să colaborăm și dumneavoastră și noi pentru a avea un set solid de cercetare, rezultate din cercetare științifică pentru a ști ce e periculos, ce nu e periculos și în ceea ce privește fabricarea și utilizarea. Dacă dumneavoastră folosiți sau ați folosit în această uh, săptămână crema solară, crema de protecție solară, să știți că uh, e produsă cu nanotehnologie. Ați vorbit despre securitate, nanosecuritate. Uh, Uh, eu am uh, folosit cuvântul securitate de mai multe ori, în mai multe sensuri, pentru că securitatea poate să fie personală, mă, mă tem însă și de securitatea care se referă la scăderea nivelului de trai. Deci nu o să intru în uh, discuții despre SWIFT sau alte chestiuni, dar vreau doar să vă spun că dacă am fi anticipat discuția, dacă am fi început-o mai devreme, nu am fi ajuns la punctul la care ne aflăm acum. Există o diferență culturală. Statele Unite își doresc, în mod evident, respectarea sferei private și cred că viziunea dumneavoastră asupra sferei private este puțin diferită față de a noastră, dar uh, încercam să citesc o, o istorie despre un tânăr german care vorbea despre uh, problemele sale pe Facebook, spunea că uh, generația tânără utilizează aceste mecanisme în mod uh, diferit. Le văd ca pe o chestiune de pers- responsabilitate personală. Sunt chestiuni culturale legitime, sunt chestiuni de securitate legitime și trebuie să încercăm să rezolvăm uh, divergențele de opinie în beneficiul nostru a tuturor. O schimbare a, a tonului, clar, această administrație are o perspectivă asupra lumii foarte diferită decât administrația trecută. Dați-mi voie să vă spun, eu sunt un democrat și susțin acest uh, președinte. Uh, dar eu cred că președintele nostru înțelege foarte bine că trăim într-o lume alături de alții și nu putem să fim uh, cowboyul care dictează ce se întâmplă în lume. Și, foarte sincer, uh, am mers pe lună în misiunea Apollo uh, și am folosit uh, intelectul nostru, cu excepția uh, știin, oamenilor de știință germani care au venit și ne-au ajutat, și cu banii noștri. Uh, dar uh, cercetările viitoare uh, în domeniul spațial sunt prea scumpe, astfel încât vor tre- va trebui să colaborăm în ceea ce privește captarea și stocarea carbonului. Este un uh, domeniu foarte important legat de schimbările climatice. G8 se ocupă deja de acest lucru. Cred că va trebui și aici să colaborăm. Deci, după cum spunem, cine, cine cere, acela primește. Dar în această perioadă de dificultăți economice, de constrângeri, este foarte dificil să mergi înainte singur. În ceea ce privește Boeing și Airbus, um, Airbus au problemele lor și încearcă să le rezolve. Dacă îmi cereți opinia mea personală, eu nu cred că ar trebui ca investițiile naționale să fie făcute pentru a ajuta un sector industrial sau altul, ar trebui ca industriile naționale să meargă în cercetarea de bază care să poată fi utilizată de toate sectoarele, de toate companiile. O persoană ar putea să spună că um, primește avantaje, altcineva nu. Drepturile de proprietate intelectuală sunt uh, foarte uh, puternice în Statele Unite. Aici, din nou, eu sunt pentru discuții, pentru colaborare și ne ofensează uh, atunci când uh, operele uh, de artă ale scriitorilor noștri, ale poeților, ale cântăreților, ale artiștilor noștri uh, sunt, sunt, ne, ne sunt furate când uh, altcineva le ia și le copiază. Deci sper că vom reuși să cooperăm și aici. Un alt domeniu, un alt subiect um, despre care am discutat cu Reinhard și cu personalul nostru, o altă chestiune de interes pentru dumneavoastră ar fi următoarea. Mulți cercetători din Uniunea Europeană nu știu uh, pe cine să contacteze în Statele Unite ale Americii. Uh, Uh, fie că se colaborează universitate-universitate sau în alt uh, mod, uneori se duc direct la Departamentul de Stat. Noi uh, aveam o organizație numită OSDP, care este consilierul de știință al președintelui. Și aici era un, o subcomisie care se ocupa de cooperarea internațională. În ultima administrație, această subcomisie s-a atrofiat, nu a fost utilizată și l-am rugat pe uh, Jack Holdren să uh, repună pe picioare această comisie și vreau să vă spun că există un site care este în construcție, dar uh, Sper că va exista un portal astfel încât dacă vă interesează energia solară, nanotehnologia, să puteți să mergeți la un singur portal și de acolo să fiți direcționați către Uh, locul de interes. O biroul nostru la Bruxelles. Da, ar trebui să deschidem, suntem, suntem prieteni, uh, aș vrea să facem acest lucru, dar în climatul actual este foarte dificil să spunem noi, uh, politic, că ne vom crește administrația. Deci nu putem să ne permitem acest lucru acum, dar cred, știu că ambasadorul Canard aș dori ca Uh, să existe un astfel de birou aici. Eu sper că pe viitor, după modelul dumneavoastră la Washington, să putem avea și noi un astfel de birou. Cred că am reușit să răspund la toate întrebările. Mulțumesc, Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule Gordon, pentru venirea dumneavoastră în rândul nostru. Aici sunt. Cooperarea transatlantică, cred, este din perspectiva europeană un lucru foarte important și ne bucurăm că ne dați ocazia pentru această discuzie. Trei întrebări din partea mea. În uh, Europa am construit în ultimii ani așa numită zonă de cercetare europeană. În cadrul unor delegații pe care le-am întreprins, eu sunt în prezent uh, președinta delegației Uniunii Europene cu uh, lumea arabă. Am constatat așadar că proiectele noastre deschid posibilități și pentru cercetări din alte țări uh, din lume, cel puțin așa credeam, am constatat însă că nu e chiar așa. Mm, întrebarea mea este care este cum se percepe în Statele Unite ceea ce facem noi în domeniul politicii de cercetare? Dacă cunoașteți așa numitul Consiliu European de Cercetare, este cunoscută uh, această uh, instituție în rândul cercetătorilor tineri americani? Al doilea în al doilea rând, întrebarea mea vizează catastrofa națională din Golful Mexic. Cum se discută această chestiune la dumneavoastră în Congres? Ce consecințe, ce concluzii se trag? Duce oare la o schimbare de paradigmă această situație din Golful Mexic, astfel încât să introduceți nouă politică în ceea ce privește acordarea de uh, permise. Noi în Europa suntem destul de restrictivi în ceea ce privește acordarea de autorizații pentru că încercăm să vedem care sunt toate riscurile care ar putea apăra înainte de a acorda o astfel de autorizație. Întrebarea mea este cum procedați dumneavoastră în Congresul American. M-ar interesa în mod personal. Și o ultimă întrebare. Eu personal vin din Bavaria și acolo 90% din uh, promovarea uh, sau din finanțarea destinată cercetării este de 90 uh, la 10, 90 în favoarea fondurilor private. Care este situația la dumneavoastră în Statele Unite? M-ar interesa. Mulțumesc, spune președintele. V-aș ruga, uh, dragi colegi, să fiți mai uh, succinți, pentru că altfel nu vom apuca să vorbim cu toții. Domnul Toșnovski. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Gordon. Pentru mine este într-adevăr un eveniment să vă întâlnesc aici, uh, pe terenul nostru. Spuneați uh, că NASA la vremea ei a constituit o motivație foarte bună pentru tot felul de activități de cercetare, în special în uh, perioada uh, războiului rece, unde existau jocuri geopolitice foarte complexe. Pentru mine a fost însă fascinant, eram tânăr și și priveam aceste lucruri fără mm, acest văl ideologic și priveam aceste lucruri ca, ca un domeniu important al cercetării și dezvoltării. Eu am impresia că în ceea ce privește programele noastre ne concentrăm mai mult asupra viziunilor, cum uh, evaluați dumneavoastră riscurile și răsplata în programele noastre de cercetare este o motivație pentru, o motivație pentru mâine. Ce, jo, uh, ce rol mai poate juca NASA în viitor? Pentru mine este un uh, simbol pentru cercetare de vârf, deși în ultima vreme am senzația că uh, se deschid uh, noi căi pentru NASA și um, am senzația de asemenea că nu se știe în, în ce direcție să o apuce. Poate că lipsește o nouă motivație pentru NASA. Poate lipsește un <clears throat> simbol nou. cred că nu doar cercetarea și dezvoltarea ar trebui pusă pe temelii noi, poate ar trebui gândită o nouă formă de colaborare între cercetarea din Statele Unite și Europa. Doamna Țicău. Gordon, bine ați venit în uh, Parlamentul uh, European. Uh, aș dori să precizez faptul că în Parlamentul European există Comitetul STOA, un uh, comitet pentru evaluări uh, ale opțiunilor științifice și tehnologice, format din 13 uh, deputați europeni plus un vicepreședinte, având ca sarcină fundamentarea și prezentarea opțiunilor științifice și tehnologice existente, astfel încât comisiile de specialitate din Parlament să poată să-și fundamenteze deciziile politice pe baza acestor studii. Întrebarea mea este dacă există uh, și în uh, Congres uh, o astfel de uh, instituție, o astfel de, un astfel de comitet. A doua întrebare se referă la și am văzut faptul că în comitetul pe care îl prezidați dumneavoastră, comitetul dumneavoastră are în jurisdicția sa inclusiv NIST și Departamentul pentru Securitate Internă și aș dori să ne spuneți ce Uh, legislații și cercetări uh, au loc în domeniul cyber security. Cred că este extrem de important acest domeniu pentru următoarea perioadă. Uh, și ultimul lucru pe care aș dori să-l întreb se referă la cooperarea în domeniul standardizării internaționale. Cred că aici este esențial ca Uniunea Europeană și Statele Unite să aibă o cooperare fructuoasă și de asemenea, uh, era o întrebare referitoare la datele cu caracter personal, dar deja ați răspuns la acest subiect. Vă mulțumesc. Danke sehr, Frau Vă mulțumesc, doamna Țavela. Mulțumesc, domnule președinte. Bine ați venit, domnule Gordon, în comisia noastră. Mă bucur foarte mult pentru că avem această discuție și văd în reacția colegilor că există într-adevăr o bază puternică pentru o bună colaborare. Vreau să vorbesc despre două lucruri legate de intensificarea colaborării transatlantice. Vizita domnului Gordon, sigur că uh, este foarte importantă. De obicei avem oaspeți, avem un schimb de opinii, avem niște uh, inițiative foarte bune și după care uh, lucrurile nu sunt urmărite așa cum ar trebui. Acum uh, avem ocazia uh, împreună cu domnul Gordon să uh, fixăm și pașii următori care ar trebui să constituie uh, cadrul unui program de colaborare în domeniul cercetării. Este vorba de un proiect pilot care este desfășurat de către Congresul American și de către Parlamentul European. Uh, acum îl elaborăm și acest proiect va intensifica, va consolida colaborarea noastră. Așadar, un nou pas după vizita domnului Gordon este pe 16 noiembrie și anume domnul dr. Holdren uh, ne va vizita în această, la această dată este uh, directorul pentru cercetare și tehnologie la Casa Albă și consilier al președintelui Obama. Și cu dânsul vom discuta despre inovare și cercetare în Statele Unite ale Americii. Așadar, încă o dată, pe 16 noiembrie vom avea din nou un reprezentant reprezentant al Statelor Unite ale Americii în comisia noastră pentru a putea să continuăm discuțiile începute astăzi. Vă mulțumesc! Bart Gordon, aveți din nou cuvântul. Mulțumesc! Întrebați despre coordonarea cercetării între Uniunea Europeană și Statele Unite. În mare parte, uh, aceasta se bazează pe universități, nu trece prin guvernul federal. Eu am fost la Cambridge sâmbătă și una dintre universitățile de acolo are o legătură directă cu MIT, Massachusetts Institute of Technology, Statele Unite. Deci e colaborare între universități și uh, Fundația noastră națională pentru știință, de asemenea, are o oarecare activitate de colaborare cu, cu agențiile dumneavoastră de cercetare. Chiar și o mică coordonare, mai ales în domeniile mari. Uh, Uh, captarea și stocarea carbonului, care deja e, a fost preluată de G8. Noi încercăm, prin audierile noastre legislative, poate și dumneavoastră încercați, de fapt să-i să impulsionăm să facă ceva, pentru că măsurile sunt scumpe, carbonul uh, nu va mai uh, fi uh, prezent în, pentru multă vreme în Statele Unite, în Uniunea Europeană, în anumite părți. Uh, carbonul este o parte importantă a viitorului energetic al Chinei, de exemplu. Deci dacă am putea să găsim un uh, sistem de captare și stocare a carbonului care să... Acest lucru ar fi un beneficiu pentru toți. Uh, în această lună vom avea uh, o serie de uh, măsuri de autorizare care vor trece prin comisia noastră, autorizare pentru energie nucleară. Este o chestiune delicată. Uh, când vorbesc despre cercetare, mă refer aici la cea de-a patra generație, astfel încât uh, centralele să fie mai puțin uh, costisitoare, uh, apoi uh, prelucrarea uh, pentru ca să nu avem probleme de proliferare și apoi stocarea finală. Nu există uh, un uh, loc, o locație pentru stocare pe termen uh, permanent. Deci cred că și aici colaborarea ar fi foarte bună. Uh, în ceea ce privește programul ITER și uh, acceleratorul de particule, aici din nou suntem între prieteni. Statele Unite pune, de o mai mare valoare cercetării sale decât cercetării din alte părți. Noi participăm și vom participa în continuare la aceste proiecte globale, dar ast, altfel stau, astfel stau lucrurile. În ceea ce privește uh, problema din Golful Mexic, uh, noi ne ocupăm foarte serios. Acum sunt cinci comisii din Congres care analizează diverse aspecte ale acestei probleme, iar apoi ne vom reuni în următoarele săptămâni și vom uh, adopta legislație în acest domeniu. Parte din problema noastră nu era procesul de autorizare în sine, pentru că nu era destul de riguros, uh, voi spune că birocrații noștri pur și simplu nu respectau regulile. Pentru că erau mult prea îndatorați industriei. Deci aici au fost probleme și aici trebuie făcute schimbări, dar cred că este foarte important să avem standarde internaționale uh, noi acum analizăm uh, uh, producția de, de țiței uh, în largul coastelui Cubei. Nu știm exact ce vor face, dar acest lucru va avea un impact asupra noastră. Deci ar fi foarte important să avem standarde internaționale, sisteme de autorizare internaționale care să normeze, să reglementeze modul în care se explorează și se exploatează petrolul și ar trebui să le spunem tuturor companiilor, dacă aleg să nu respecte aceste standarde, să zicem, în largul coastelor oriunde ar fi, cred că la nivel global, trebuie să spunem, dacă nu uh, îți faci treaba cum trebuie acolo, oriunde ar fi, chiar dacă e departe, nu poți să vii și să uh, explorezi, să forezi uh, lângă coastele noastre. În ceea ce privește această, această proporție în ceea ce privește cercetare, aproximativ două treimi din cercetare sunt în sectorul privat și o treime în sectorul public, în Statele Unite. Dar aici am o notă de subsol, și anume, mare parte din cercetarea de bază are loc în sectorul public, cu bani publici. Și mare parte din uh, fondurile private sunt utilizate pentru a lua rezultatele din cercetarea de bază și a le duce mai departe în cercetarea aplicată. Am aici o notă care spune uh, pe bază de risc, dar nu mai știu despre ce era vorba, deci o să trec mai departe. NASA este o comoară națională. Și în comisia noastră avem mari dificultăți încercând să vedem care va fi viitorul NASA. Pentru că problema este următoarea. Nu vreau să fiu partizan, dar în uh, administrația Bush și chiar și înainte, NASA a primit misiuni uh, foarte importante și nu și bani insuficienți și la un moment dat trebuie plătită nota de plată. Acum uh, am rămas cu uh, aceste datorii. Avem, uh, are, uh, NASA are un buget de 17 miliarde și misiuni de 23 de miliarde și acum încercăm să găsim o soluție, să vedem care este relația între NASA și sectorul comercial, relația între NASA și partenerii noștri internaționali. O altă doamnă a, sau dumneavoastră poate chiar ați menționat Uh, faptul că încercăm să... Suntem puțin vagi acum. Da, nu știm. Vrem să mergem pe lună, vrem să um, explorăm mai bine asteroizii, nu știm exact încă. Într-adevăr, trebuie să găsim drumul pentru viitor. În ceea ce privește ajutoarele, noi nu avem... În ceea ce privește comitetul STOA, noi nu avem un astfel de comitet, dar prin comisia noastră autorizăm diverse tipuri de cercetare. Așadar, semnalizăm încotro ar trebui să se îndrepte cercetarea, dar noi eh, suntem mai indulgenți. Încercăm să oferim eh, Uh, Fundația Națională de Știință și Departamentul pentru Cercetare cu resurse și să facă, îi lăsăm pe ei să facă ce cred că e mai bine. În ceea ce privește securitatea cibernetică, încă o dată, da, noi am trecut uh, legislația prin comisia noastră cu privire la cercetare în privința securității energetice, este foarte importantă, standardele internaționale sunt foarte importante și ele trebuie să fie bazate pe uh, dovezi științifice. Eu sper că vom reuși să facem mai multe în colaborare și în aceste domenii de standardizare, în domeniul standardizării. Există o agenție în guvernul nostru federal numit Institutul Național de Standarde și Tehnologie, care uh, este în jurisdicția noastră, în sfera noastră de competență și încercăm să o facem cât mai cunoscută. Această agenție este o agenție care poate să ia uh, contact cu întreprinderi, cu alte țări, uh, nu sunt uh, reglementați uh, și o felicit pe Niki pentru uh, aceste. Uh, uh, această întrebare despre rezultatele pe care le obținem pentru uh, investițiile noastre. Președintele Obama a investit foarte mulți bani în pachetul nostru de, um, de, imbo- de stimulare a cercetării pentru a vedea ce rezultate obținem. Deci e o abordare pe două axe. În primul rând ne ajută din punct de vedere politic, să spunem. Am creat atâtea locuri de muncă sau am creat atâtea produse noi. Deci, uh, dacă publicul investește mai mult în noi, vede rezultatele. În al doilea rând, cea de-a doua perspectivă este că trebuie să înțelegem mai bine că atunci când se investește un dolar, un dolar într-o parte, poți să primești, uh, să facă un dolar și 10 cenți, dar dacă îl investești în altă parte, el generează încă 2 dolari. Deci, uh, într-adevăr, e foarte bine să încercăm să găsim o colaborare între uh, domeniul cercetării cu știin... Fundația Națională pentru Științe și doctorul Holgen uh, despre care s-a vorbit, despre care a spus că va veni aici pe 16 noiembrie, este o personalitate foarte importantă în domeniul cercetării, este consilier al președintelui Obama, uh, are o um, E o personalitate foarte internațională, este membru al Societății Regale din Marea Britanie și el înțelege foarte bine că trebuie, într-adevăr, să colaborăm ehm, și din punct de vedere politic este greu acum în, această, în acest climat economic, dar el va fi persoana potrivită cu care să discutați aceste subiecte mai departe. Domnule congresman, domnule Gordon, permiteți-mi ehm, să vă mulțumesc pentru acest uh, schimb de opinii. A fost uh, o premieră, a fost uh, o discuție foarte utilă, a fost un stimulent pentru ambele părți și sperăm că nu a fost ultima dată. Doamna Savelis, spunea deja de ceva vreme că trebuie să vedem cum anume putem instituționaliza această colaborare și cum putem să ne asigurăm că această discuție este continuată și la modul practic în activitatea noastră de zi cu zi. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Încheiem și uh, reuniunea noastră cu acest punct de pe ordinea de zi și dumneavoastră vă mai doresc uh, drum bun spre casă.